Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Vous êtes aussi au, au sein de la commission transport. Sunteți la Comisia Transporturi și vă urez tuturor bun venit! Bine ați venit, deputați din parlamentele naționale și, desigur, bun venit și deputaților din Parlamentul European, care participă și ei la această ședință. Astăzi avem alături de noi 33 de deputați din parlamentele naționale, dintre care 9 președinți și uh, doi vicepreședinți de comisii care vin din 16 state membre ale Uniunii, precum și din Norvegia. Și Suedia. Este și Serbia prezentă astăzi. E vorba de un subiect care ne interesează pe toți, progresul transporturilor, rețelei de transport în Europa și viitorul sistemului nostru de mobilitate. Știm cei din Comisia TRAN că sistemul european de transport trebuie să fie eficient, trebuie să fie modern și că este extrem de important pentru că le permite cetățenilor europeni, dar și mărfurilor și bunurilor să circule rapid și ușor între statele membre. Ne permite nouă să ne conectăm cu cetățenii, cu restul cetățenilor și cu lumea din afară. Avem obiective legate de climă, de societate, de energie, dar avem mai presus de toate un obiectiv legat de servicii, pentru că transporturile reprezintă principalul instrument pentru deplasare, Aici pregătim viitorul mobilității, mobilitate care trebuie să fie durabilă și sunt convinsă că vom asigura durabilitatea prin noile servicii, prin inovare și prin solidaritate. Politicile adoptate de Uniunea Europeană în 2013, RT, RT doresc să investească în acest obiectiv uh, și uh, să coordoneze toate aceste obiective la nivel național, regional și european. Ne rămâne un obiectiv la care trebuie în continuare să lucrăm și anume să orientăm să orientăm investițiile în direcția potrivită și să um, finalizăm rețeaua TNT. Investițiile, desigur, depind foarte mult și de statele membre, dar și de programele Uniunii Europene, precum mecanismul de interconectare a Europei. După cum bine știți, bugetul Uniunii Europene pentru după 2020 este în curs de negociere. Acesta va stabili sau prin acesta vor fi stabilite mijloacele financiare disponibile pentru infrastructura de transporturi. Astăzi, în două dezbateri urmate de o întâlnire cu domnul comisar Oettinger, însărcinat cu bugetul și cu resursele umane, deci în două dezbateri vom avea posibilitatea de a discuta aceste subiecte și apoi vom afla ce dorește să facă Comisia Europeană în sectorul transporturilor. Înainte de a începe și de a deschide prima parte a acestei sesiuni, aș dori să urez bun venit în sânul comisiei noastre unei delegații din Moldova, o regiune din România. Vă rog să vă ridicați. Bine ați venit în sânul comisiei noastre. Cred că putem să-i aplaudăm. Et nous abordons tout de suite à présent cette première grande în curând vom aborda această primă parte, rețelele de transport, situația actuală și perspectivele pentru viitor. În acest context aș dori să urez bun venit domnului Jean-Louis Colson din partea Comisiei, responsabil de unitatea pentru investiții în domeniul transporturilor în cadrul DigiMove. Bine ați venit! Domnul Mathieu Groș, nici nu vă mai prezentăm, pentru că dumneavoastră sunteți coordonatorul TNT care se ocupă de Coridorul Orient-Est-Mediterană. Bine ați venit, nu e prima dată când sunteți alături de noi. Domnule Daniel Ibanez, dumneavoastră sunteți economist. Dumneavoastră ne veți uh, povesti despre aspectele economice Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și apoi domnul Mark Van Dijk, căruia îi urez și uh, lui bun venit, este șeful uh, pentru afaceri externe la portul din Rotterdam. Pentru a organiza cât mai bine discuțiile, rog pe parlamentarii naționali să completeze formularele care sunt diferite, au o culoare diferită pentru fiecare parte a sesiunii noastre. Și pe membrii Parlamentului European uh, îi rog, ca de obicei, și aici mă refer la dumneavoastră, domnule Van de Camp, este suficient să ridicați mâna, nu trebuie să completați formulare ca pentru a interveni. Deci, vă rog, când interveniți, să fiți foarte conciși și foarte direcți, pentru ca dezbaterile să fie foarte animate și pentru a putea purta această dezbatere. Vă spun de pe acum, stimați colegi, Intervențiile dumneavoastră vor fi limitate la două minute și când zic două minute, două minute rămâne. Altfel va trebui să vă tai microfonul. Voi încerca să permit un număr cât mai mare de intervenții, așa că va trebui să respectați timpul. Și voi, uh, acum mă adresez interpreților, vom încerca să ne respectăm uh, timpul de intervenție și îi rog pe colegii din Parlamentele Naționale să nu vorbească prea repede, astfel încât interpreții să poată ține pasul. și pe colegii de la tribună. Îi avertizez că voi fi vigilentă, vă rog și pe dumneavoastră să vă respectați timpul de intervenție ca să avem suficient timp și pentru dezbatere. Și apoi voi da cuvântul unui deputat din Parlamentul Național și apoi unui membru al Parlamentului European. Vă rog pe cei care doriți să interveniți din parlamentele naționale să completați formularul de înscriere albastru și să îl dați ușierilor. Toată lumea a înțeles cum se va desfășura dezbaterea? Dacă da, atunci putem să începem. Începem cu primul oaspete, domnul Colson. Domnule Colson, aveți cuvântul, vă dau șapte minute și îmi pornesc și cronometrul, deci aveți șapte minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule Deli. Stimați membrii ai Parlamentului, domnilor și domnilor, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc că ați adus aici și membrii din Parlamentul European, precum și membrii din parlamentele naționale. Politica TNT se bazează pe o legătură foarte strânsă între măsurile luate la nivel național și la nivel european în materie de infrastructură de transport. Acest eveniment vine la momentul potrivit și este extrem de util. Politica TNT deja este de veche de 25 de ani și cred că a adus modificări semnificative. În primul rând, îmbunătățiri la nivelul căilor feroviare și navigabile principale. Acestea permit uh, accesul um, tot mai multor um, trenuri și tot mai multor nave. De asemenea, conexiunea la granițele um, dintre statele membre a fost și ea îmbunătățită, lucru care permite o cooperare regională mult mai consolidată. Bratislava, Viena, Budapesta sau Copenhaga, Malmo sunt câteva exemple. Apoi, Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii a fost asigurată peste tot în Uniunea Europeană și uh, s-au uh, implicat toți partenerii. Apoi, 10.000 de kilometri de cale ferată de înaltă viteză au fost construiți. Este o realizare foarte importantă a Uniunii Europene. Acum a devenit norm, un lucru normal pentru cetățeni și pentru cei care călătoresc în scopuri de afaceri. Apoi, serviciile de gestionare a traficului au fost și ele introduse, ERTMS, de exemplu, sau serviciile pentru căile navigabile interne. Apoi, conexiunea între diferitele moduri de transport, atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de marfă, au început să fie și ele abordate și îmbunătățite, atât la nivel național, cât și la nivel european. Aceste evoluții depind de un angajament puternic și de durată la nivel național. Într-adevăr, infrastructura de transport este o investiție foarte importantă pentru statele membre și pregătirea, dar și executarea proiectelor face obiectul normelor și procedurilor naționale. Însă, politica europeană TNT a adus o perspectivă europeană, suplimentară, care se integrează cu perspectiva națională și care aduce beneficii pentru toată Europa. O astfel de politică a reușit să realizeze mai mult decât acțiunile izolate la nivel național. Politica actuală TNT a fost lansată în 2013 și s-a bazat pe distinția între rețelele nucleu și rețelele cuprinzătoare. Am încercat să ne concentrăm pe rețelele cu cea mai mare importanță strategică în atingerea obiectivelor de coeziune, eficiență, durabilitate și avantaje pentru utilizatori. De asemenea, am încercat să simplificăm și cadrul de investiții, mai ales în aceste perioade în care s-a aplicat politica de austeritate. După șase ani de implementare a noii politici TNT, cred că ne confruntăm cu următoarele provocări. Prima, finanțarea. Noua propunere privind mecanismul de interconectare a Europei, împreună cu bugetul alocat de Comisia Europeană pentru următorul cadru financiar multianual, încearcă să răspundă acestei provocări de finanțare la nivel european. Nu voi intra acum în detalii, pentru că următorul panel de experți se va ocupa de acest aspect. O altă provocare, colaborarea peste granițe, la nivel transfrontalier și implicarea diferiților actori, în special la nivel local și regional. Aceasta este principala sarcină a coordonatorilor europeni, printre care se numără și domnul Grosh, dar și domnul Simpson. Aceștia ne vor vorbi despre câteva aspecte ale activității de coordonare transfrontalieră. A treia provocare, consolidarea ci uh, încurajarea proiectelor mici și mari. Coordonatorii europeni au demonstrat uh, această abordare combinată, această abordare mixtă la ultima audiere din Comisia Tran din februarie anul acesta. Apoi, conformitatea politicii TNT cu alte domenii, precum interoperabilitatea, siguranța, durabilitatea. De exemplu, infrastructura de reîncărcare și uh, de um, reîncărcare cu combustibil a noilor vehicule. Aceasta va putea fi sustenabilă și fiabilă numai dacă există continuitate la nivel transfrontalier. Siguranța rutieră este o prioritate în următorul cadru financiar multianual și ne interesează și dimensiunea sa transfrontalieră. Și aici, coordonatorii europeni au un rol de jucat, pentru că aceștia trebuie să stimuleze inițiativele din domeniu. Stimați membrii ai Parlamentului, cred că politica TNT care combină măsuri naționale, dar și europene, într-un mod coordonat, este un exemplu foarte clar de politică cu realizări majore. Această politică a produs realizări tangibile și vizibile pentru cetățenii noștri. Tocmai de aceea sunt încrezător că veți face în continuare tot ceea ce vă stă în putință pentru a sprijini propunerea Comisiei pentru mecanismul de interconectare a Europei pentru mie, dar și pentru brugetul propus pentru următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumim foarte mult, domnule Colson. Continuăm foarte rapid cu domnul Groș. Aveți cuvântul pentru șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am șapte minute ca să explic rolul coordonatorilor cu privire la cele nouă coridoare transeuropene. Nu e ușor. E vorba de nouă coordonatori plus încă doi printre care, dintre care unul nu este aici. Și Um, vorbim despre RTMS și despre autostrăzile mărilor, autostrăzile marine, care reprezintă o provocare foarte importantă. Orizontul pentru finalizare este de 2020. Știm că investițiile trebuie să se concentreze și pe creștere și pe ocuparea forței de muncă, dar și pe obiective climatice. Eu sunt coordonator pentru coridorul est, uh, orient-est mediteraneană, care uh, pleacă din Germania, traversează și Grecia și se adaugă și Cipru. Am investit 80% um, în rețeaua feroviară și aceste investiții s-au concentrat pe tranziția de la transportul rutier la transportul feroviar, road to rail. Banii au fost puși la dispoziție în special prin mie și sperăm că vom putea să utilizăm în proporție de aproximativ 90% aceste mijloace. Deja am utilizat foarte mulți din acești bani într-un proiect în, în pregătire. Am pregătit mai bine de 410 proiecte. Jumătate din ele se aplică la perioada de finanțare următoare. Conectarea Europei înseamnă conectarea cetățenilor, înseamnă pregătirea pentru conectarea cu lumea din afară. Aici considerăm că porturile maritime și aeroporturile au un rol foarte important de jucat, dar și țările care urmează să se alăture Uniunii Europene în viitorul apropiat. Tocmai de aceea vrem să asigurăm oarecare coerență în proiectele pregătite. Avem o guvernanță pe mai multe niveluri, desigur, interlocutorul nostru principal sunt statele statele membre, dar avem interlocutori și la nivel regional și la nivel local. Și insistăm asupra faptului că acceptarea unui proiect depinde foarte mult de informațiile pe care le oferim țărilor și regiunilor cu privire la impactul pe termen mediu și lung al acestor proiecte. Rolul coordin- coordonatorilor nu este tot timpul foarte clar. Noi nu suntem acolo ca dictatori, suntem acolo ca facilitatori. Noi vrem să creăm o mobilizare în jurul acestor proiecte, să dăm un impuls de creativitate și, de asemenea, vrem să folosim experiența noastră directă și să oferim astfel consiliere comisiei, de exemplu, pentru o mai bună utilizare a mijloacelor financiare. Pentru fiecare coridor organizăm de patru ori pe an ceea ce numim forumuri. Aceste forumuri grupează toate părțile implicate care pot avea un schimb de opinii și care pot elabora ceea ce numim noi un plan de lucru, work plan. Și aici, doamnă președinte, aveți ultimul exemplar. Este vorba de un plan de lucru pentru fiecare coridor și pentru perioada următoare. Deci când vorbim despre mie și despre mijloacele pe care le vom pune la dispoziție, nu vorbim numai despre bani, vorbim despre proiecte foarte concrete pe care le veți găsi în aceste planuri de lucru. În ceea ce mă privește pe mine, fiecare plan de lucru trebuie semnat de fiecare ministru de transport din fiecare stat membru. Deci nu este un dictat care vine de la nivel european și care trebuie respectat. Este o, o cooperare uh, pe fiecare proiect în parte. Pentru noi, interoperabilitatea și standardele europene rămân un um, criteriu foarte important. În transporturile feroviare ne confruntăm cu cele mai multe probleme, dar noi considerăm că standardele tehnice europene pe termen mediu sunt esențiale. Acestea stau la baza eficienței transporturilor europene și ne vor permite să apărăm rolul Europei în domeniul tehnologic și în domeniul cercetării. În uh, ceea ce privește aceste criterii tehnice, cărora le acordăm foarte multă importanță, se numără printre ele RTMS, sistemul de semnalizare pentru transporturile feroviare, de exemplu. Uh, Eficiența transporturilor depinde și de anumite reguli operaționale care se aplică la anumite moduri de transport. Și vă dau un exemplu cu privire la coridorul de care mă ocup eu. Când luați trenul la Rombur, de exemplu, ca să uh, vă dați jos în Grecia, trebuie să așteptați foarte mult la frontiere. Și dacă investim mai mult pentru a diminua acest timp de așteptare, vom putea eficientiza transportul. Deci, obiectivul nostru, în calitate de coordonator, este să spunem, în loc de 20 de ore, veți aștepta 10 ore. Și acest lucru se poate face implicând regiuni diferite din punct de vedere social și economic. Constatăm avantajele acestei uh, implicări și a angajamentului comun la nivelul fiecărui uh, coridor. Este foarte important să putem explica aceste beneficii. De multe ori, țările nu văd decât jumătate din avantaje, dar rolul nostru este acela de a spune că dacă investim în Grecia sau în România sau în altă parte, va putea beneficia de aceste investiții și altă regiune. Și cred că trebuie să încercăm să păstrăm această atitudine și această optică, care sper că ne va aduce rezultate bune și la nivel financiar, dar și în ceea ce privește colaborarea cu celelalte state membre. Mulțumesc foarte mult, domnule Groș. Urmează acum domnul Daniel Ibanez, care a adus și o prezentare PowerPoint. Domnule Ibanez, vă rog să vă deschideți microfonul. Si ça démarre, si... Mulțumesc mult. Nu știu dacă prezentarea pornește, a pornit sau trebuie să mă ocup eu de asta. Da, bun. Euh, non, ça, ça ne démarre pas. Nu pornește prezentarea.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 Mulțumesc. Acesta este unul dintre cele mai scumpe proiecte din Europa, dar cu toate acestea este puțin cunoscut de către cetățenii europeni. 26 de miliarde de euro costul unui proiect. Iată, a acestui proiect. Acum trebuie să ne întrebăm dacă, date fiind constrângerile bugetare cu care se confruntă Europa, Franța, Italia, uh, lucrările trebuie să continue la acest proiect în uh, atâta timp cât uh, calea ferată deja existentă nu uh, este folosită la întreaga capacitate. Pentru a se justifica această, uh, acest proiect, nu, îmi pare rău, nu funcționează uh, prezentarea? Ba da. Pentru a justifica această acest proiect, s-au făcut proiect, proiecții ale Uh, traficului de pasageri și mărfuri. Toate proiecțiile au fost considerate sau s-au dovedit a fi greșite. Spre exemplu, pentru anul 2000 uh, se stabilea pentru 2015 uh, un volum de 20 de milioane de tone de, de mărfuri, ei bine, vreo 4 milioane au circulat în 2015. După aceea, în 2016, situația a fost chiar mai uh, tristă în ceea ce privește camioanele și mărfurile care urmau să circule pe acest uh, tronson. Uh, 61 de milioane de tone de mărfuri era pre, uh, uh, prognoza pentru 2017. O treime din această, uh, acest tonaj a fost într-adevăr traficat prin zona respectivă. Dar haideți să vorbim despre Elveția și Austria în contextul da, dat. Graficele ne arată că condițiile sunt diferite. Mulți ani la rând, elvețienii și austriecii au dovedit că știu să, să transporte mărfurile folosind șinele deja existente. Franța, cu aceeași infrastructură, a cunoscut doar regres atât pe tronsoanele scurte cât și pe cele lungi. Curba de trafic, trafic uh, nord-sud prin uh, uh, Elveția și Austria este în creștere, dar în același timp traficul franco-italian italian scade din pricina faptului că producția industrială a acestor două state a scăzut. Cu un trafic identic anului 1992, acest proiect Lyon-Torino nu poate pretinde ajutor europe, european decât dacă Elveția și decât uh, dacă Franța și Italia dovedesc că pot ajunge la aceleași succese ca și uh, uh, Elveția și Austria. Promov, uh, promotorii acestui proiect uh, confirmă situația. Există uh, voci care spun clar că acest proiect nu este unul prioritar. Domnul Fiota, spre exemplu, în numele guvernului italian, declara, declară în 2017 că nu există nicio îndoială că previziunile făcute cu 10 ani în urmă, bazându-se pe prevederile oficiale ale Uniunii Europene, nu au avut nimic de a face cu realitatea. Iată interoperabilitatea. În ceea ce privește Franța și Italia, există aturi incredibile pentru favorizarea transportului feroviar de uh, mărfuri, dar aceste state nu folosesc uh, posibilitățile care le stau la dispoziție. Conform DGMUV, din pricina taxelor uh, prea mari pentru tunelurile rutiere din Franța și Italia, transportatorii rutieri au niște costuri de transfer cu 30% mai mari decât taxele care se aplică uh, Uh, șinei în uh, zona transalpină franco-italiană. Linia feroviară existentă în anii 80 uh, a trebuit să fie dublată, cel puțin în Italia, din pricina faptului că șinele din Italia erau unice. După aceea, trenurile nu mai fac obiectul unor controle la vama, asta în momentul de față. Mai avem și digitalizarea care face ca totul să fie foarte, foarte performant. Tunelurile au fost uh, sporite ca dimensiuni, dar cu toate acestea, uh, în Franța și Italia circulă cu șase, uh, de șase ori mai puține trenuri de marfă și de călători. În momentul de față putem spune că Situația din Franța și Italia nu poate evolua din pricina faptului că există două constrângeri și anume uh, garniturile au cin, uh, pot avea 550 de metri maxim și trenurile trebuie să aibă uh, minim 1150 de tone pentru a evita anumite probleme pe șină. Asta înseamnă că numărul de, de camioane, de, de mărfuri care pot fi trecute de pe șosea pe șina de cale ferată Uh, este mult, este extraordinar de mare. Uh, vorbim aici despre un uh, potențial care pur și simplu nu este folosit de către cele două state în momentul de față, în ciuda faptului că infrastructura deja există. Bine, nimeni nu nu contestă faptul că trebuie să fie respectate tratatele care se aplică Franței, Italiei și Europei. Avem uh, 50 uh, de articole uh, în trei acorduri ratificate, un memorandum cu privire la finanțare, un schimb de scrisori între Franța și Italia. Nu există niciun tratat cu privire la penalități sau o clauză de penalități. Uh, există prevederea unui, unei instanțe de arbitraj. Însă, singura Uh, singura, uh, singurul lucru care lipsește este tocmai data de finalizare a acestui proiect, care ar trebui să fie stabilită odată ce uh, infrastructura deja existentă este saturată. Uh, de ce nu respectă cele două state uh, acordurile pe care până la urmă le-au semnat. Vorbim aici despre o colaborare între cele două state, o colaborare care ar trebui să uh, vizeze zona de trecere a frontierei. În cazul în care Franța nu se achidă de responsabilitățile proprii, bineînțeles, Italia nu se va achita nici ea de responsabilitățile care îi stau la dispoziție. Italia dorește să pornească lucrările abia după ce vede că în partea franceză încep la rândul de asemenea lucrările. Deci, iată, ne aflăm într-o situație de blocaj, tratatele sunt uh, nici pe departe respectate. De asemenea, practicile acestor, uh, din, aceste dosare, uh, din acest dosar sunt uh, um, ușor de pus sub semnul în, întrebării și găsiți o serie de date în dosarele dumneavoastră cu privire la, la acest proiect. Se pare că multe dintre datele oferite Uniunii Europene au fost uh, trucate în scopul obținerii finanțării europene, care nu era eligibilă. Uh, cine uh, poate în condițiile acestea, în condițiile în care toate informațiile acestea au uh, ieșit la, la lumină. Deci cine poate să continue a susține acest uh, proiect care, uh, de altfel, se bazează pe niște previzi, previziuni fanteziste și pe niște costuri imense? Cine anume își va pune... Uh, cine își va asuma responsabilitatea pentru investițiile deja făcute? Uh, de asemenea, punem sub, sau trebuie să ne întrebăm și de ce, uh, deși toate administrațiile franceze au respins acest uh, proiect, în continuare el este promovat. Deci, prin urmare, nu pot decât să vă rog, uh, stimați eurodeputați, să blocați acest proiect. Nu are niciun rost să ne lansăm în niște costuri de miliarde și miliarde de euro. Putem să folosim deja uh, existenta infrastructură pentru a ne atinge obiectivele stabilite. Și uh, sper din tot sufletul că timpul scurt care mi-a fost dat la dispoziție a fost suficient pentru a vă convinge măcar cât de cât de pertinența argumentelor mele. Mulțumim, domnule Daniel Ibanez. Acum îi dăm cuvântul domnului Van Dijk, șef uh, pentru afaceri externe la portul de la Rotterdam. Șapte minute. Vă mulțumesc, am și eu câteva slide-uri. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră. Aș vrea să vă spun câte ceva despre Rotterdam, dar și uh, în, în special despre rolul porturilor în uh, coridoarele acestea transeuropene. Mai întâi de toate Rotterdam, un port, uh, de fapt cel mai mare port din Europa, din partea de nord-vest a Europei. Niciodată n-am fi putut uh, ajunge la dimensiunea aceasta dacă ne-am fi ocupat doar de piața euro- uh, olandeză. Tocmai de aceea piața aceasta internă a fost motorul uh, creșterii noastre. După aceea, vedeți toate aceste cifre, vă dați seama că avem un rol mare în regiune, mă refer la locurile de muncă create, 180.000 de persoane care lucrează în, în port, dar mai avem și un aport important la PIB-ul țărilor de jos. Vedeți în uh, imagine containerele, dar să știți că containerele <laughs> reprezintă doar 30% din traficul prin Rotterdam. Uh, cea mai mare parte a uh, a mărfurilor care circulă prin portul nostru sunt de, destinate industriei, de fapt. Uh, să știți că nu avem uh, aici cifra containerelor, vă spuneam, ele reprezintă doar 30% uh, din volumul nostru de activitate, adică vreo 13,5 milioane de containere trafic, trec prin, prin portul nostru. Deci noi, practic, suntem, lucrăm mână în mână cu celelalte porturi de la Marea Nordului. Vedeți aici care este uh, Uh, care sunt uh, regiunile a, asupra cărora activitatea portului nostru are o, un impact. Deci în uh, Portocaliu vedeți zona apropiată uh, Uh, Rotterdamului. Aici lucrăm cu toții, Anvers, uh, noi, de asemenea, uh, majoritatea mărfurilor care trec pe la noi ajung în această zonă. Albastru este regiunea acoperită de porturile de la Baltica, etc. Avem trei coridoare care trec pe aici, pe la noi, de fapt. Și tocmai de aceea <laughs> nu pot decât să vă rog să continuați politicile TNT. Considerăm că aceste politici uh, sunt absolut raționale și nu pot decât să contribuie la creșterea competitivității pieței europene, cum anume, ajutând la crearea infrastructurii de, infrastructurii de bază care este necesară. Bineînțeles, există o serie de provocări cu care ne confruntăm. Dacă vă uitați doar la uh, splitul mondial din Rotterdam, ne dăm seama că în continuare 48% dintre uh, transporturile de import în hinterland sunt făcute cu uh, camioane, 42% pe căile navigabile interne și 12% pe șina de calea ferată și asta vrem, uh, procentul acesta ultim vrem să-l îmbunătățim. Aici e provocarea mare. Vedeți care sunt proiectele pe care le punem în aplicare. Avem aici în imagine un pod, dar în realitate podul încă nu există. Acesta este unul dintre marile noastre proiecte finanțat în parte de Uniunea Europeană. Este vorba despre o conexiune feroviară care să permită uh, transportul de marfă de, din portul propriu-zis uh, spre Germania în special. Bineînțeles, mai aveam uh, niște probleme legate de tipul de șină din uh, Germania, dar cu siguranță uh, vom reuși să rezolvăm și problemele acestea. Noi încercăm pur și simplu să uh, sprijinim transferul feroviar din Rotterdam uh, spre Hinterland. Asta înseamnă că și portul nostru investește în uh, șinele de cale feroviare, în conexiunile feroviare și ne dorim pur și simplu să le permitem operatorilor să intre pe această nișă care încă nu este exploatată. Și acum transferul modal, bineînțeles, transferul, uh, transferul modal merge mână în mână cu digitalizarea și de asemenea cu caracterul durabil al nivel conexiunilor. Avem mai multe ambiții în acest sens. Ne dorim uh, să optimizăm prin digitalizare toate conexiunile cu Hinterland, cum anume încercând să oferim uh, toate informațiile necesare pentru operatorii care fac transportul de mărfuri. Bine, uh, sună logic, sună ușor, dar mai avem multe de făcut pentru ca toate tehnicile acestea să fie folosite în adevăratul sens al cuvântului pentru uh, optimizarea logisticii. Bineînțeles, în următorii ani vom continua continua să depunem eforturi pe tema aceasta. Uh, combustibilii alternativi uh, sunt o altă ambiție a noastră. Am investit în cel mai mare terminal de gaz natural uh, lichefiat. Dorim ca acest tip de combustibil să fie folosit pe viitor într-o manieră mai eficientă. După aceea, Federația noastră europeană pentru porturile maritime a, organiz... a lansat cu vreo două luni în urmă o cercetare uh, nu știu dacă ați primit cu toții această analiză, dar analiza noastră se referă la nevoile de investiții ale porturilor europene. Deci mi am întrebat pe gestionarii uh, porturilor europene care sunt provocările cu care se confruntă ei. Uh, am aflat că 37% dintre aceste, aceste, uh, acești gestionari au nevoie în continuare de investiții în infrastructura de bază. Uh, dar, pe de altă parte, am observat că Uh, să fac investiții și pe partea uh, tehnologică. La Hamburg, de, de exemplu, se investește în tehnologia 5G. La Rotterdam încercăm să investim în infrastructura de energie, încercăm să folosim uh, aburul și căldura reziduală într-o manieră mai eficientă. Am putea folosi sursele acestea de energie pentru încălzirea urbană. Deci toate aceste provocări sunt în fața noastră și, în orice caz, avem nevoie de un fel de coridor uh, Uh, de conectivitate 2.0 care să meargă mână în mână cu uh, rețelele TNT. Deci trebuie să continuăm investițiile în TNT-uri, dar în același timp trebuie să adaptăm proiectele de tip TNT uh, la viitor, viitorul care pune accent, bineînțeles, pe durabilitate. După aceea, vă spuneam de la bun început că porturile au un efect extraordinar asupra, asupra punctelor transfrontaliere în coridoarele din care fac parte și vedeți că în ultimele TNT-uri doar 4% dintre fonduri au fost alocate uh, porturilor. Majoritatea fondurilor au mers spre sectorul feroviar, suntem de, de acord cu asta, dar în același timp uh, și porturile ar trebui să fie, sau rolul porturilor ar trebui să fie recunoscut uh, în sensul îmbunătățirii conexiunilor cu hinterlandul. După aceea, în final, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, v-aș uh, transmite și câteva me mesaje cheie, cel puțin în contextul CEF2, propunerii CEF2. Probabil că știți deja că provocările cu care se vor confrunta pe viitor porturile, dar și uh, conexiunile logistice sunt reprezentate de digitalizare și tranziția energetică. Prin urmare, CEF ar trebui să, fie, să acopere proiecte și în aceste domenii. După aceea, în al doilea rând, cercetare, cercetare, cercetare, da, toate bune și frumoase, dar și punerea în aplicare este absolut esențială și aceasta uh, șchiopătează în momentul de față, dacă ne uităm, spre exemplu, la proiectele Orizont 2020. Avem, mai multe, avem nevoie de mai mult echilibru în, uh, din punctul acesta de vedere. Și mai am un mesaj pentru dumneavoastră, e de la sine înțeles, trebuie să investim în infrastructura portuară, dar în același timp trebuie să nu uităm investițiile în uh, infrastructura de ultimă oră, uh, digitalizare de, de asemenea și inovare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare și acum putem începe dezbaterea. Mai întâi de toate, două minute pentru domnul Bod din România. Unde sunteți dumneavoastră? Ah, v-am văzut. Bun venit! Aveți cuvântul. Bună ziua! Vă mulțumesc că aș vrea să spun de la început că România a legiferat prin Masterplanul General de Transport uh, planificarea strategiei de implementare a investițiilor majore în domeniu Proiectele identificate la nivelul Masterplanului General de Transport au fost preluate în integralitate de Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Finanțarea corespunzătoare a infrastructurii de bază, în special a infrastructurii în domeniul transporturilor, reprezintă o prioritate pentru România în contextul negocierilor referitoare la cadrul financiar multianual post-2020. România consideră că politica de coeziune reprezintă unul dintre principalele instrumente de finanțare a investițiilor în domeniul transporturilor. În lumina noilor direcții aprobate la Tallinn în 2013, în ce privește coridoarele de transport, vreau să afirm faptul că rețeaua principală TNT Core, până în anul 2030, România uh, își propune să o finalizeze cu toate că există un decalaj major între nevoia de finanțare și alocările estimate pentru România. România este capabilă așadar să închidă aceste coridoare europene de transport și mă refer la infrastructura de bază. Suntem la mijlocul exercițiului financiar european 2014-2020. Gradul de absorție nu este cel pe care ni l-am fi dorit, mai ales în ceea ce privește alocări, absorția pe CEF, Connecting Europe Facility. Cele mai mari blocaje în absorția fondurilor europene în România, după cum probabil știți, le, le-am întâlnit și le întâlnim din, motive, din cauza legislației în domeniul achizițiilor publice. Vreau să spun că guvernul recent a adoptat o ordonanță de urgență care să flexibilizeze procedurile de achiziție publică în acord cu normele europene adoptate în decembrie 2017. În încheiere, vreau să spun că uh, noutatea exercițiului 2014-2020 a constat în faptul că pentru prima dată s-a trecut de la proiecte distincte pentru Europa de Vest și Europa de Est la proiecte unitare transcontinentale. Aș vrea să-mi exprim speranța că pentru exercițiul post-2020, accentul în cadrul financiar multianual post-2020 să fie pus pe rețelele de transport din Europa de Est. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Bod. Vă mulțumim, domnule Bode, ați depășit timpul care v-a fost alocat. Vă rog, uh, sau îi rog pe următorii vorbitori să respecte timpul uh, de un minut care le este pus la dispoziție. Domnul Buchis urmează acum din Letonia. Nu vă văd, domnule Buchis. Bun venit, aveți cuvântul. Uh, labdien! Es tātad <clears throat> esmu Ines Boits, pārstāvu Latviju. Bună ziua! reprezint Parlamentul Leton și lucrez în Comisia Economică a Parlamentului. Doresc să subliniez faptul că pentru Letonia, cât și pentru țările învecinate, este de importanță vitală să îmbunătățim TNT, să îmbunătățim infrastructura de bază pentru transportul rutier. Dar pentru țările baltice este de o importanță cu atât mai mare să implementăm Rail Baltic, care va conecta țările baltice cu Europa de vest. Este important și din punct de vedere strategic, dar și din punct de vedere politic, ecologic și economic. și abia așteptăm să vedem cum se va implementa acest proiect. Sperăm că se va încadra în timpul prevăzut. Și aș dori să vă rog pe noastră, doamna Deli și colegii dumneavoastră, dacă credeți că proiectul Rail Baltic este una din prioritățile care trebuie să respecte programul prevăzut și să se încadreze în buget sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Eisender. Da, Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a lua parte la, acest, la aceste prezentări care ne oferă exemple clare, concrete a tot ce s-a realizat și a ce mai rămâne de făcut. Ca raportor din umbră pentru grupul meu, pentru următorul CEF 21, doresc să spun în primul rând că am căzut de acord cu toții și s-a adoptat o rezoluție de către Parlament, următoarea privință, bugetul pentru obiectivele identificate în trecut de a construi toate coridoarele rețelei de bază și de a adăuga și rețeaua globală, pe lângă toate proiectele prezentate deja excelente, pe care Comisia le-a recunoscut ca atare, dar pentru că nu a existat finanțare suficientă, ceea ce rămâne clar este că bugetul este insuficient chiar dacă înțelegem limitările inerente ce vrește dezbaterea aceasta, trebuie să putem să aprofundăm temele pe care le-am văzut până acum. Acestea fiind spuse, este adevărat, avem nevoie de coridoarele principale și trebuie ca progresele în această parte să fie vizibile și pentru noi este fundamental ca normele prezentate în al treilea pachet de mobilitate prezentat de comisie să încerce să treacă de problemele transfrontaliere, fie reglementative, fie de redundanță, fie în ce privește impactul asupra mediului. Mi se pare esențial să se identifice în ce fel putem înlesni progresul pe aceste aspecte. În al doilea rând, cred că este necesar să ne asigurăm că banii, instrumentele de finanțare generează oportunități diverse, că se cere subvențiile, că există participare tot mai mare din partea privată, dar este nevoie și ca cofinanțarea să nu dezechilibreze deficitul statelor membre. Și în ultimul rând, Trebuie să spun că în unele cazuri este nevoie ca programele naționale și cele europene să se armonizeze. Nu putem să adoptăm un program la Bruxelles și după aceea, când ajungem la Paris, să vedem că nu este prioritate. Este important și de aceea susținem că este nevoie să se stimuleze CEF în programul european și ca modalitate de a le reaminti statelor membre că trebuie să facă același lucru și la Bruxelles și în capitalele lor. Până la urmă este, nevoie, este vorba de politica statelor europene. Mulțumesc! Ce? Mulțumesc, doamna Anderson. Domnul Ottoson, care vine din Suedia. Unde sunteți? Bine ați venit! Aveți cuvântul timp de două minute. Vă mulțumesc! Trebuie să vorbesc de angajamentul pe care și l-a luat Suedia pentru viitoarea dezvoltare a rețelelor transeuropene. Mi se pare o temă extrem de importantă. În acest context, doresc să insist asupra necesității de a pune la dispoziție soluții tehnice de care s-a vorbit și in, anterior. Interoperabilitatea este o temă asupra care nu avem cum să facem compromisuri și nici să lăsăm loc întârzierilor deoarece ar putea să se ajungă la o fragmentare cauzată de lipsa de interoperabilitate, problemă care deja ne confruntăm în Suedia acum. Trebuie să investim în RTMS. Ar fi un risc foarte mare să nu facem această investiție. Doresc să mă refer și la normele privind ajutoarele de stat. Pentru a sprijini operatorii feroviari să depășească prima perioadă a inversiunilor majore în domeniul feroviar pentru a se adapta la tehnologia ERMTS. Doresc să mă refer și la proba subsidiarității de care trebuie să țină cont propunerile Comisiei atunci când se pun în practică. Mai exact, în articolele de a 4 la 6 din propunerea prezentată de Comisie, există o problemă legată de subsidiaritate. Articolele citate se referă la funcționarea internă a administrațiilor noastre, atât cele naționale cât și cele locale. A interveni în astfel de procese interne ar avea efecte negative din punct de vedere al eficienței. Ar putea să ducă la întârzierea executării proiectelor și ar putea să creeze multe probleme în instanță. Mulțumesc! Merci beaucoup pour votre intervention. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Acum voi da cuvântul doamnei Malo, Malodinovici. Bună ziua și bine ați venit! Din Serbia. Cuvântul, aveți cuvântul pentru două minute. Intervenție fără microfon. Thank you. Thank you. This is our first time here. <laughs> Vă mulțumesc, este prima dată când venim aici. Doamna președinte, stimați colegi, participarea la astfel de întruniri este extrem de importantă din mai multe motive. Serbia este în plin proces de negociere a aderării la Uniunea Europeană, dar avem și o poziție strategică. Prin Serbia trec trei coridoare europene foarte importante, cel mediteranean, cel oriental, Orientul și Mijlociu și cel Rin-Dunăre. Serbia lucrează din greu la a atinge standardele europene în ce privește politicile de transport și TNT, reglementare și punerea în aplicare a proiectelor concrete și suntem dedicați agende prin conectivitatea și proiecte importante din Balcani. Ne concentrăm pe intensificarea interconexiunii în sectorul transportului și energiei și ne așteptăm să finalizăm coridorul 10 până la finalul anului și pe lângă coridorul 10 avem proiecte în reconstrucție în acest an și începem și construirea primului terminal intermodal la Belgrad. În luna mai acestui an s-a adoptat o nouă legislație în Parlamentul nostru privind toate modurile de transport și o continuă armonizare cu, cu standardele de transport și directivele europene. Doresc să vă reamintesc că am ratificat acordul privind stabilirea unei um, comunități a transportului la finalul lui 2017, care presupune dezvoltarea sistematică a infrastructurii transportului din regiune. Mulțumesc! Merci beaucoup pour votre intervention. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Dau cuvântul primului vicepreședinte al Comisiei, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezentările excelente. Da, sunt de acord uh, și eu uh, că nu avem dotări suficiente și că de multe ori acestea au fost reduse. Dar ceea ce face acest mecanism de interconectare a Europei este să gestioneze la nivel central lucrurile cu agenția operațională și cu coordonatorii. Da, într-adevăr, statele membre se angajează și ele și, așa cum a spus și dumneavoastră, câteodată ne întrebăm dacă merită sau nu ca state membre să ne angajăm. Atunci când se pun la dispoziție mijloace juridice, tehnice și operaționale, lucrurile avansează. Ceea ce e clar este că această capacitate de a absorbi fonduri, de a coordona diferitele coridoare um, a făcut din acest, acest mecanism de conectare a Europei un succes pe care nu îl neagă nimeni, nici aici și nici într-o altă capitală europeană. Și eu cred că și în a doua etapă trebuie să păstrăm aceeași abordare, eventual să simplificăm mai mult um, demersurile mai complexe, să simplificăm un pic munca coordonatorilor. Cred că cu cât vom uh, simplifica mai mult lucrurile, cu atât va avansa rețeaua mai mult și cu cât o terminăm mai repede, va deveni mai vizibilă. Deci, această, acest mecanism de gestionare directă cred că și-a demonstrat eficacitatea și putem observa că în acest instrument extrem de eficient, se pot identifica și alte subinstrumente și foarte eficiente și ele. Și aici mă refer la RTMS. Mulțumesc foarte mult, domnule Riche. Domnule Delgado, aveți cuvântul. Sí, buenas tardes, señora presidente. Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi parlamentari. Doresc să transmit un mesaj din Spania. În primul rând, că Salutăm succesul rețelei de transport europene. După cum a spus domnul Colson, am avut succes și astfel stimulăm comerțul uh, în interiorul Uniunii Europene și ajutăm populația. Este un aspect foarte important și considerăm în continuare că trebuie să se facă un efort susținut pentru stimularea rețelei de transport prin Spania trec două din cele nouă coridoare, cel atlantic și cel mediteranean, care trec prin 10 din 17 comunități autonome și suntem foarte mulțumiți că în momentul de față, Comisia a luat uh, în seamă propunerea spaniolă de a mări unele dintre coridoare, este vorba de cel atlantic și mediteranean, care sunt incluse în noul regulament se includ în regulament itinerarii între Vigo, Coruña, León, Sevilla, Saragossa, Plamponia, Logroño, Guadalquivir și se leagă cu, canar- cu insele Canare și Palare. Trebuie implicați mai mulți actori în susținerea acestor teme. Sperăm că va fi aprobat de către Parlament și Consiliu și că va intra în vigoare în 2021. Aș dori de asemenea să spun că împărtășesc uh, faptul că trebuie să se stimuleze finanțarea transportului în Spania. Avem un deficit în ce privește transportul de marfă și dorim să stimulăm acest sector, după cum uh, s-a spus și despre Rotterdam. Este foarte important să întărim conexiunile cu porturile, conexiunile acestea port, fero- portoare feroviare și portoare rutiere sunt extrem de importante și doresc să mai spun și că sunt de acord cu faptul că este foarte important să dezvoltăm sistemele de gestiune a traficului, cum este ERMTS, care este fundamental pentru interoperabilitatea sistemului feroviar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Delgado. Domnul Camateros. Unde sunteți, domnule Camateros? Bine ați venit în Comisia TRAN. Aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Gros, domnul Gros a menționat coridorul oriental, la care participă și țara noastră. Este un proiect unic la care aparte țara mea și potrivit prevederilor regulamentului, urmăm procedura care se aplică în cazul planurilor naționale pentru 2037, iar etapa intermediară este 2027. Punem în aplicare măsuri pentru legiferare digitală, pentru emiterea electronică de bilete, pentru taxarea automată și sperăm ca ne așteptăm ca proiectul să ia loc în martie 2019. Totul este finanțat prin programe ale comunităților, programe europene. Cu toate acestea, țara mea nu are o rețea feroviară foarte bună, iar dezvoltarea sa se va baza pe combinarea transportului maritim și terestru. Este un element foarte important pentru Grecia, deoarece în urma poziției geografice și a formei pământului nostru. Grecia reprezintă o poartă internațională către Europa, este un centru internațional de tranzit, este un nod energetic și este o destinație turistică importantă, este o putere maritimă semnificativă și am dori ca politica pe care o adoptăm să ne ajute să ne legăm de zona balcanică și m-am bucurat să-l aud pe colegul meu care se referă la acest lucru, dorim ca zona balcanică să fie o destinație de investiții internațională. Am semnat acorduri, am semnat un acord cu vecinii noștri, FIROM, care va contribui la acest lucru și sunt de acord cu domnul Van Dijk, care are toată dreptatea când spune că transporturile maritime nu sunt evaluate la adevărata, valoare, la adevărata lor valoare. Doresc să mai spun următoarele. Nu ar trebui să luăm considerare doar transportul mărfii, ci și al pasagerilor. Și ar trebui de asemenea să luăm considerare turismul și să folosim transporturile maritime pentru turism. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Camateros. Domnule Kramer, aveți cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru prezentări. Transportul este singurul uh, sector economic uh, în care emisiile de dioxid de carbon uh, cresc din 1990 încoace. Domnul Groș spunea că 80% din banii Uniunii Europene merg spre proiectele feroviare, da, are dreptate, dar uh, chiar dacă se oferă bani uh, genului acestuia de prog- uh, programe, nimeni nu se uită la calitatea programelor sau proiectelor. S-a vorbit despre despre proiectul Lyon Torino, iată, miliarde și miliarde de euro care se investesc în acest proiect care nu are niciun sens. În schimb, însă, pentru îmbunătățirea legăturii feroviare între Berlin și Cracovia, nu există bani de ani și ani încoace, chit că investițiile acolo chiar ar avea, ar avea o, un sens. Deci vedem Bani există, investiții se fac, problema uh, este aceea că aceste investiții nu sunt eficiente. Uh, totul este așa disparat, un, un mare puzzle, un mare puzzle pe care nimeni nu reușește să-l pună la oaltă. Uh, degeaba, în continuare, problemele legate de conexiunile transfrontaliere persistă și chiar cresc în amploare. Spre exemplu, Franța-Germania, podul de la Colmar, distrus în al doilea război mondial n-a fost reconstruit nici în momentul de față. Ei, asta este direcția în care trebuie să mergem, pentru că să nu uităm, doar 5% dintre pasagerii uh, feroviari uh, circulă cu trenuri de înaltă viteză. Uh, bineînțeles, marile proiecte sunt necesare. Rail Baltica s-a vorbit despre acest proiect. Da, proiectul de gen, proiecte de genul acesta trebuie să fie finalizate, trebuie să beneficieze de banii de care au nevoie. În schimb, însă, trebuie să cernem așa prin uh, sită proiectele acestea care sunt în continuare, din păcate, uh, finanțate, chid că n-ar trebui să fie finanțate. Nu aplaudăm, spune doamna președinte, în comisia noastră. Bine, chiar uneori permitem excepțiile. Trecem mai departe. Cu domnul, trecem la domnul Kolakowski din Polonia. Bine ați venit, două minute aveți la dispoziție. Szanowna Pani Przewodnicząca, wspierając działania Komisji dotyczące budowy. Mulțumesc, doamna președinte. Noi am vrea să sprijinim activitatea comisiei dumneavoastră. Vă mulțumim pentru sprijinul pentru aceste proiecte care conectează întreaga Uniune Europeană. Un aspect uh, asupra căruia aș dori să vă atrag atenția este cel al uh, accesului nord-sud și al conectării între nordul și sudul Europei. Aș dori să mă refer aici la coridorul din Carpați. Acesta ar putea crea niște rute de tranzit foarte rapide care ar putea face legătura între zona Balcanilor și țările Baltice. Ar fi extraordinar pentru transportul din estul Europei și ar putea să lege zona Balcanilor de zona Baltică. Infrastructura de transport însă trebuie construită în această zonă, astfel încât să putem promova creșterea economică și Relațiile comerciale dintre estul Europei și restul, dintre estul Europei și restul Uniunii Europene. E nevoie de autostrăzi acolo. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui proiect pentru care am solicitat finanțare anul trecut. E vorba de o legătură feroviară de înaltă viteză de la Tallinn, prin țările Baltice și apoi prin Polonia, până în Grecia și Turcia. Este o inițiativă extrem de importantă. Avem planuri pentru infrastructură în acest domeniu, în această zonă, în special în uh, transportul feroviar. Astfel, s-ar face legătura între aceste regiuni din Europa și s-ar putea crea locuri de muncă S-ar putea de asemenea asigura stabilitatea și s-ar consolida rolul Uniunii Europene în Est. Cred că de la cel de-al doilea război mondial și de la toate daunele pe care le-au suferit uh, aceste țări în al doilea război mondial, cred că nu s-a mai făcut ceva extrem de important. Mulțumesc! Domnule Ialonel, știți că am venit în Finlanda și că am discutat cu dumneavoastră. Ne mai țineți minte? Bine ați venit în comisia noastră. Mulțumesc. Da, zona Baltică este foarte importantă pentru Europa și, desigur, este importantă pentru Finlanda. Via Baltica ar trebui să ajungă până la Helsinki. Ar trebui să se facă acest lucru printr-un tunel între Tallinn și Helsinki. Și acolo, de acolo, din Finlanda, până în Arctica și mai departe în Asia. Știm uh, că um, de la aeroportul nostru se poate ajunge cel mai repede în Asia și am putea crea ceva similar și în domeniul transportului feroviar. În Finlanda este dificil să obținem finanțare pentru infrastructura rutieră. În țări precum Finlanda, nu există neapărat un sprijin în acest sens. Putem eventual să folosim câteva stimulente care să ne permită totuși să avansăm cu aceste proiecte Așa că ce vă sugerez eu ar fi să vorbim și despre alte tipuri de sprijin nu numai financiar, pentru că acestea creează mai mult impuls pentru aceste proiecte. Și aș vrea să vă reamintesc că atunci când vorbim despre transportul tradițional, feroviar, rutier, sunt foarte multe schimbări acolo și deja știm că în viitor vom putea folosi uh, tot felul de instrumente drone, hyperloops și așa mai departe. Și cred că ar trebui să ținem cont de acestea când vorbim despre TNT. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Lof. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnul Lofstrom. Unde sunteți? Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Câștigătorii de mâine în domeniul transportului naval trebuie să se concentreze pe soluții inovatoare și ecologice. Sectorul european al transportului naval a implementat soluții care au contribuit la o eficiență mai mare a vaselor. Gazul natural lichefiat a fost introdus pentru prima oară în Finlanda și pentru transportul de pasageri. Aceste autostrăzi ale mării au fost foarte importante în multe dintre proiectele noastre și cred că este important ca aceste autostrăzi ale mării să continue să joace un rol important pentru a primi mai multă finanțare. Ar trebui să alocăm mai mulți bani pentru cercetare și inovare, astfel încât industria europeană să poată face tranziția către decarbonizare. Dar așa cum a spus și domnul uh, Van den Out, este important uh, să mai adăugăm și alte elemente. Se va crea mai multă creștere în Europa astfel, lucru care este foarte important pentru domeniul maritim, care produce echipamente de înaltă calitate pentru industria navală globală. Un alt aspect. Este important să recunoaștem diferențele dintre diferitele părți ale Europei. În Marea Baltică, apa este foarte nu uh, este foarte adâncă și este foarte puțin sărată. Și acest lucru are un impact asupra unităților de tratare a apei. Apa de obicei este acoperită cu gheață iarna aproximativ 100 de zile pe an. E nevoie, deci, de nave speciale pentru o navigare sigură în timpul iernii, dar asta înseamnă că navele sunt mai grele și că trebuie să folosesc mai mult combustibil, chiar dacă folosesc o tehnologie ecologică. Este important să ne aducem aminte că Europa este diferită de la un capăt la altul și că navigarea pe gheață este foarte dificilă și haideți să nu penalizăm anumite zone când venim cu scenarii de referință. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Doamna de Monte, aveți cuvântul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a pune o întrebare, aș dori să fac o observație. Este foarte important să avem astfel de audieri și le mulțumesc tuturor raportorilor pentru um, intervenție. Le mulțumesc tuturor um, invitațiilor pentru prezentări. Într-adevăr, este foarte bine să discutăm și să ne exprimăm părerea, pentru că așa se face politică. Dar eu astăzi trebuie să o spun um, cu dezamăgire că astăzi avem um, trei invitați, printre care domnul Ibanez, care este principalul opozant al liniei uh, Lyon, Torino. Și am înțeles că acesta chiar a avut un proces în instanță cu societatea Lyon-Torino. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Pentru a avea o astfel de dezbatere, trebuie să avem o poziție echilibrată. Deci dacă avem pe cineva care reprezintă o poziție atât de contrară, cred că ar trebui să avem și pe cineva cu o poziție favorabilă, pentru că altfel nu are rost să dezbatem. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce alternativă vedeți dumneavoastră la această linie? Dar dar vă rog să nu-mi dați un răspuns de activist, ci un răspuns de economist. Și o a doua întrebare pentru domnul Groș cu privire la Balcani. Iată că avem această noutate a, legată de transportul și vreau să vă întreb care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele provocări în elementele noi? Și încă câteva informații din partea dumneavoastră. Vreau să știu dacă chinezii investesc în această zonă și dacă da, care este forma sub care apar aceste investiții și cât de implicați sunt chinezii. Mulțumesc foarte mult, doamna de munte. Acum, ultimul intervenient, domnul Telecca. Ultimul, dar nu cel din urmă, spune doamna președinte. Domnul Telecca spune, văd că glumiți, doamnă președinte, în această după masă. Da, este foarte important să avem această interacțiune cu colegii din parlamentele naționale pentru a avea acest schimb de op- opinii. Da, într-adevăr, zona baltică trebuie să fie o prioritate. Se justifică acest lucru pentru că avem nevoie de, de progres Mă bucur să-i aud pe politicienii din uh, zona baltică cu atât entuziasm. Domnule Bode, din România, nu, nu vom face distinția între Europa Centrală, Europa de Vest și Europa de Est. Cred că avem o piață unică, avem scopuri comune și, până la urmă, acesta este scopul, să asigurăm conectivitatea. Trebuie să avem în vedere tabloul de ansamblu. Și încă câteva remarce cu privire la celelalte intervenții și la raportorii pe mie. Așa cum v-am mai spus, dacă dumneavoastră veți veni cu propriile idei și considerați că mie doi nu este bine redactat, nu este bine conceput, atunci puteți să ne spuneți uh, care sunt alternativele pe care le propuneți dumneavoastră, dar în același timp și la nivel național puteți lua măsuri ca să evitați blocajele. Acum mă adresez oaspeților. Da, TNT este o poveste de succes și am o întrebare pentru domnul Van Dijk. Ce vi se pare că lipsește? Ce ar trebui abordat și nu am abordat? Domnul uh, Groș poate să ne răspundă, pentru că este un coordonator european. Domnule Van Dijk, legat de blending, cum vedeți dumneavoastră acest blending? Cum funcționează blendingul când vine vorba de profituri? Care este rolul său în crearea de valoare. Cred că vorbeați despre noi dezvoltări și de modernizări. Și m-aș întreba. De fapt, e o întrebare pentru toată lumea. Ce apreciați dumneavoastră? Mai multă simplificare sau mai multă flexibilitate? Sau nu considerați că este importantă? Asta ar fi una dintre întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Telișca! Ați uh, menționat câteva aspecte importante. Pentru oaspeți, trebuie să spun acum, veți avea destul de puțin timp la dispoziție, din păcate. Asta e situația, dar știu că sunteți conciși, așa că două minute fiecare și vom păstra ordinea. Vom începe cu dumneavoastră, domnule Colson, șef de unitate la DG Move. Vi s-au adresat foarte multe întrebări. Vă dau cuvântul timp de două minute. Și deja îmi pornesc cronometrul. Domnule Colson, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi răspunde la toate întrebările, dar voi răspunde la câteva dintre ele. Îi voi răspunde domnului Riche, spunând că deja în mie există un astfel de proiect care are scopul de a consolida rolul coordonatorilor și de a crea o mai mare legătură între proiectele din mie și acest rol al coordonatorilor. Și cred că proiectul merge în direcția potrivită. Un al doilea element la care vreau să mă refer această dihotomie, proiecte mici, proiecte mari, eu nu cred că trebuie eh, să facem tot timpul această distinție. Vorbim despre coridoare, unde traficul este foarte intens, deci eh, trebuie să ne concentrăm pe proiectele mari. Asta nu înseamnă că trebuie să excludem proiectele mici, dar uh, Rail Baltica este un proiect extrem de important, strategic și din toate punctele de vedere, care va fi în beneficiul țărilor baltice și cetățenilor acestora și dacă nu îl ducem la bun sfârșit, va fi o mare greșeală. Apoi, cu privire la întrebarea doamnei de Monte și Lion Torino. Eu nu vreau să mă opună niciunui uh, intervenient, dar trebuie să fie foarte clar că noi nu împărtășim poziția dânsului. Linia care există deja nu poate să ducă traficul care există pe coridorul mediteranean din cauza intensității, din cauza gabaritului, din cauza vitezei și aș putea să vorbesc la nesfârșit despre asta. Și Chiar dacă se adaugă căile de acces, e vorba de 26 de miliarde de euro. Deci este mai puțin decât, uh, decât prevăzut. Și apoi, motivul pentru care suntem aici. E vorba de proiecte europene Lyon-Torino nu este un proiect italienesc, este un proiect european. Este un proiect pentru un coridor care trebuie să gestioneze un volum excepțional de trafic. Mulțumesc, domnule Corson, domnul Groș, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la Lyon-Torino. Da, Cred că unul dintre marile avantaje ale politicii tente este că lucrează, că de fapt are obiective pentru 2030 și că nu este expusă discuțiilor naționale care se concentrează pe aspectele imediate și cred că acest lucru este foarte important. Am văzut ce s-a întâmplat în țări care și-au schimbat de foarte multe ori guvernul și care nu au acordat aceeași prioritate acestor politici. Am văzut ce s-a întâmplat în Grecia, de exemplu. Am făcut o vizită acolo acum două săptămâni. Cred că investițiile pe care le facem trebuie văzute prin prisma valorilor adăugate pentru persoanele care trăiesc acolo de-a lungul acestor coridoare. Este esențial uh, să ne ocupăm și de ce de persoanele care trăiesc între punctele A și B și nu numai să facem o simplă legătură între A și B și cred că putem coopera și cu mie pentru a asigura valoarea adăugată. În ceea ce privește Balcanii, noi cerem două lucruri. 1. Să rămânem în această logică a legăturii, între ghilimele, și anume să nu investim în căi cu sens unic. Ar trebui să um, respectăm coridoarele care există deja în Europa și să vedem și care sunt cele care ar putea exista. De asemenea, ar trebui să adoptăm criteriile tehnice de interoperabilitate, pentru ca mâine să nu ne confruntăm cu aspecte tehnice suplimentare și costisitoare. În ceea ce privește investițiile din partea Chinei. Aici vă voi um, da o părere foarte personală. Cred că trebuie să fim atenți la investițiile Chinei, pentru că de multe ori pot fi bani ieftini pe termen scurt, dar care se pot dovedi a fi foarte scumpi pe termen lung. Deci cei care folosesc aceste mijloace cred că trebuie să se gândească la um, o finanțare pe termen lung și nu la o finanțare pe termen scurt numai. Noi, în calitate de coordonatori, nu cred că trebuie să explicăm alte filozofii, ci trebuie să vorbim din experiența regiunilor unde se vede calitatea europeană și calitatea lucrărilor făcute de alții. Grecia rămâne pentru mine un alt exemplu de continuitatea investițiilor pozitive și cred că, exact așa cum spuneam mai devreme, dacă implicăm și fondurile structurale, vom putea să creștem valoarea investițiilor făcute deja pe teren. Mulțumim foarte mult, domnule Groș. Domnule Ibanez, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați văzut că DigiMove ne-a explicat că linia existentă cu pantele sale excepționale nu poate să răspundă provocărilor secolului 21. Elveția la 1500 de metri de altitudine, Austria la 1300 metri de altitudine au putut face transporturi intermodale. Ați vrut un răspuns de economist? Vă voi da un răspuns foarte clar. În anii 80 era vorba de 123 de trenuri cu o unică cale ferată în Italia. Acum circulă numai 20 pe zi, deci 100 uh, mai puțin. Asta înseamnă că dacă creștem, va fi vorba de că dacă nu investim, atunci va fi vorba de foarte mult trafic pe străzi și este, o economie, este pur și simplu un calcul de bază. Și vă spun un singur lucru, doamnă. Prietenii dumneavoastră politici au elaborat tratate și acorduri între Franța și Italia, dar Franța a făcut o pauză în 2017, în iulie 2017 și Italia a spus că dorea să rediscute acest proiect în lumina tratatelor. Dar nu era vorba că ne oprim. Era vorba numai să aplicăm tratatele pe care prietenii dumneavoastră le-au redactat. Și ce spun aceste tratate? Conform acestor tratate, Franța se angajează să plătească 5 miliarde suplimentare, 5 miliarde mai mult decât italienii. Și dacă italienii vor să plătească mai mult în tunelul transfrontalier, fără ca francezii să plătească și ei la rândul lor, atunci foarte bine. Dar va trebui să le explicați ale, ale uh, electorat, să explicați electoratului dumneavoastră și ați vrut un răspuns de economist. Eu, dacă îmi permiteți, vă voi spune că vă voi spune că toate serviciile centrale franceze, toată administrația franceză, Consiliul General al Podurilor și al Șoselelor, Inspecția Generală a Finanțelor, Direcția de Trezorerie, Curtea de Conturi și Consiliul de Orientare pentru Infrastructură în 2018, toate au spus că acest proiect este dezavantajos din punct de vedere economic. Doamne, dumneavoastră aveți dreptul să continuați, dar economiștii nu sunt activiști. E vorba de administrația franceză centrală și ceea ce mă uimește este că deja de 20 de ani toate aceste informații, toate aceste concluzii au fost ignorate, atât de comunitatea europeană cât și de guvernele trecute. Dar acum nu se mai întâmplă acest lucru și e foarte bine. Mă bucur că odată cu guvernul actual, cu ministra uh, transporturilor în Franța și cu ministrul transporturilor din Italia, acum există o discuție um, o discuție adevărată, pentru că linia existentă poate să scoată 60% din camioane, 60% din traficul rutier, de fapt. Mulțumesc. Domnule Kramer. Um, Domnul Fantic, vă mulțumesc, doamnă președinte. S-au făcut câteva comentarii de factură generală cu privire la CFM, 100 de miliarde de euro, cercetare și dezvoltare, investiții și o altă sumă, de asemenea generoasă, pentru proiecte. Sumele acestea genera- generoase însă, sunt ele suficiente? Sunt ele echilibrate? Oare uh, avem nevoie de mai mulți bani? Asta vroiam să lansez eu ca temă de discuție în cursul prezentării mele. Vă spuneam de asemenea în, în prezentarea mea că doar 4% dintre fondurile CEF au fost uh, alocate porturilor. Asta pentru că de, deseori uh, porturile nu sunt considerate a fi Uh, parte integrantă a unor coridoare transeuropene. Și asta este complet greșit. Legătura între uh, porturi și uh, sectorul uh, feroviar, rutier, căile navale interioare este indubitabilă. Deci orice fel de investiție în porturi cu siguranță va avea efecte și asupra celorlalte sectoare ale transportului. Deci asta încercam să vă explic. După aceea, în al treilea rând, îmi dau seama că se va tot negocia al CEF 2. Mă bucur lucrul acesta. Uh, de asemenea, în cursul de, uh, discuțiilor de până acum uh, am înțeles că CEF va primi o finanțare mai mare, lucru pe care, de care nu putem decât să ne, să ne bucurăm. După aceea, acel blending despre care vorbeați. Da, vorbeați despre profitul pe care îl îl facem, da, facem profit. Uh, bugetul nostru sau bilanțul nostru este public. Nu știu în ce măsură celelalte porturi sunt la fel de profitabile ca și al nostru, dar pe de altă parte știu că de curând s-a adoptat un nou regulament european care va garanta transparența în uh, situațiilor financiare ale uh, porturilor. Vom vedea deci, pe viitor, cât de rentabile sunt celelalte porturi, dar noi suntem rentabili și uh, investim tocmai în infrastructura noastră. Doamna președinte roagă pe vorbitor să se apropie de sfârșit. Da, 200 de milioane de euro au fost investite în acel uh, uh pod despre care vă vorbeam de către Guvernul Central. 100 de milioane au fost uh, uh, furnizate de către portul nostru. Uh, Ah, din păcate însă, pentru portul nostru, dincolo de fondurile proprii, e greu să obținem capital străin pentru că, să știți, dobânzile pe care trebuie să le achităm sunt mari în ciuda rentabilității noastre. Doamna președinte, mulțumim foarte mult să-i aplaudăm pe invitații noștri. Îmi dau seama din cele spuse până în momentul de față că nu mai putem trata lucrurile la fel ca și în trecut, din perspectiva aceasta a finanțării. Trebuie să ținem cont în proiectele uh, alese de către noi și finanțate de către noi de elemente precum transparența, pentru că să nu uităm, trebuie să ne justificăm în fața cetățenilor europeni, uh, și, de asemenea, un alt uh, lucru important vehiculat în cursul uh, discuției de astăzi a fost legat de camioanele care trebuie să treacă pe șina de cale ferată. Da, într-adevăr, acesta este obiectivul nostru. Avem un obiectiv de protecție a mediului înconjurător, avem cu toții acordul de la Paris, am, l-am semnat cu toții. Ei bine, acum toate sector, sectoarele economice, inclusiv sector, sectorul transporturilor, trebuie să-și asume responsabilitățile în ceea ce privește scăderea emisiilor poluante. Deocamdată însă nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor, trebuie să sporim ritmul pentru că nu lucrăm doar pentru noi, ci și pentru viitorul uh, planetei noastre. Și deci cred că trebuie să găsim noi structuri viabile. S-a vorbit deja despre Lyon, Torino, dar mai există și alte proiecte problematice la nivel european. Problematice pentru că nu le dezbatem. Asta înseamnă că ar trebui să creăm forumuri forumuri în care să le permitem tuturor părților uh, interesante uh, interesate să discute despre anumite proiecte și uh, e important de asemenea ca aceste proiecte sau toate proiectele să fie analizate dintr-o perspectivă pe termen lung, pentru că proiectele de infrastructură nu se fac așa din pix înaintea unor alegeri. Nu, nici pe departe. Fiecare are un caracter transfrontalier și nimeni și uh, pe, de termen lung uh, nimeni nu trebuie să pună asta sub semnul întrebării. Și acum le cer colegilor care m-au m-au flancat uh, la acest prim panel să părăsească masa prezidiului și invite, invit pe ceilalți experți să mi se alăture. Vom, vom trece la a doua parte a întâlnirii noastre. Vom discuta despre investițiile și infrastructura în infrastructura din domeniul uh, transporturilor și provocările cu care ne confruntăm din acest punct de vedere. Domnul Hololei, director general de la DGMUV, este invitat alături de mine. Apoi domnul Dunet, director de Departament de Proiecte pentru Mobilitate. Vă rog frumos să nu mai purtați uh, discuții în sală, sunteți foarte zgomotoși. Așadar, domnul Dunet, uh, director al Departamentului pentru Proiecte privind mobilitatea de la Banca Europeană de Investiții. Trebuie să înconjurați sala, ușa aceea e închisă. Și îl mai avem și pe domnul Brian Simpson, coordonatorul nostru european pentru autostrăzile mării. Veți putea răspunde la întrebarea care tocmai a fost adresată cu privire la aceste autostrăzi. Fără a pierde timpul, îi dau imediat cuvântul domnului Hololei, director general de la DGMUV. Și, din nou, stimați deputați, naționali și europeni, vă invit să participați la dezbatere. Dar pentru a participa la dezbatere trebuie să completați formularul portocaliu de data aceasta, în cazul în care aveți întrebări de adresat. Vă rog să faceți puțină liniște, pentru că, pentru că altfel nu putem continua discuțiile. Așadar, stimați colegi, din Parlamentele Naționale. Dacă aveți întrebări de adresat, trebuie să completați formularul portocaliu. Domnule Hololei, vă invit să luați cuvântul acum în numele DG Move. Aveți șapte minute la dispoziție. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântat să mă aflu alături de dumneavoastră. E o plăcere pentru mine, doamnelor și domnilor, să mă adresez astăzi dumneavoastră și să vorbesc despre finanțarea infrastructurii. E clar că dezbaterea aceasta vine chiar la momentul potrivit. Să nu uităm că de curând propunerile Comisiei pentru finanțarea transporturilor în viitorul CFM au fost adoptate. Încep prin a menționa nevoile de investiții la nivel european. Investiții totale pentru 2021-2030 sau nevoile de investiții uh, sunt estimate la 500 de miliarde de euro uh, pentru rețelele centrale TNT, care ar trebui să fie finalizate până în 2030. După aceea, 1500 de miliarde investiții per uh, ansamblu în transporturi și aici includem și rețelele globale. Dacă vrem să trecem la, la mobilitatea inteligentă, bineînțeles, vom avea nevoie de investiții suplimentare. În 2016, 1,8% din PIB-ul european a fost investit în infrastructură adică o scădere față de 2009, o scădere față de ratele de dinaintea uh, crizei financiare. Totuși, se pare că există o creștere acum a investițiilor în uh, transporturi, o creștere însă insuficientă. În acest context, Comisia a propus ca infrastructura transporturilor să fie susținută și în continuare, după 2020, printr-o serie de programe financiare ale Uniunii Europene și instrumente. Mă refer aici nu doar la uh, facilitatea conectarea europeană, ci și la fondul de dezvoltare regională, fondul de coeziune, Orizont Europa și, de asemenea, Uh, programul Invest EU, adică succesorul EFSI. Uh, Am creat aceste investiții pentru a stimula investițiile în infrastructura de înaltă performanță uh, care va conecta și integra Europa și toate regiunile sale și va promova o infrastructură modernă, sigură, inteligentă, durabilă, care aduce beneficii tangibile cetățenilor europeni și companiilor europene. Uh, de asemenea, fără susținerea Uniunii Europene, operatorii euro- uh, privați și naționale, autoritățile naționale au uh, puțină sunt prea puțin stimulate să facă genul acesta de infrastructuri de mare amploare și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm finanțarea europeană pe proiecte care aduc plus valoare europeană și care stimulează investiții din alte surse, inclusiv din sectorul privat. Prin urmare, acele uh, conexiuni transfrontaliere. Am văzut deja, uh, sau, nu s-au bucurat de uh, finanțare în trecut, uh, tocmai de aceea am venit noi cu banii europeni încercând să stimulăm lucrurile. Haideți să vă spun câte ceva despre actualul CEF, care s-a dovedit a fi un instrument eficient, absorpție sporită, rezultate rapide, 22,3 miliarde de euro au fost uh, alocate unui număr de 643 de proiecte care ar trebui să mobilizeze circa 46,7 miliarde de euro investiții totale în Uniunea Europeană. 96% dintre bugetul, din bugetul disponibil pentru granturi a fost deja angajat. Deci, Uh, CEF uh, susține o serie de uh, proiecte prioritare cu dimensiune transfrontalieră, unele dintre ele sunt cunoscute de toată lumea, precum Rail Baltica sau tunelul de bază Brenner. În actuala Uh, perioadă, 11 miliarde din uh, bugetul pentru coeziune a fost, crea- a fost gestionat în cadrul uh, cadrului CEF și 100% din această anvelopă a fost alocată în jumătate din perioadă. Deci iată cât de eficient a fost acest instrument. Noua propunere pe 2021-2027 mizează pe actualul CEF deci se bazează pe actualul CEF, dar noua propunere merge chiar mai departe decât actualul CEF. Avem uh, o creștere a bugetului uh, CEF2 cu 30% în comparație cu uh, CEF-ul actual. Vreau să vă mulțumesc uh, pe această cale dumneavoastră membrilor Parlamentului European care întotdeauna ați luptat pentru această facilitate conectarea Europei. Propunerea noastră nouă merge mână în mână cu Uh, ambițiile statutate de către Parlamentul European în rezoluția sa din 31 mai 2018 cu privire la pilonul uh, transporturilor din CEF. Uh, deci noul CEF se bazează pe o un buget general de 12,8 miliarde, un buget de la coeziune de 11,3 miliarde și un uh, nou buget pentru mobilitatea militară în valoare de 6,5 miliarde. De asemenea, ținând cont de ambițiile stabilite la, prin acordul de la Paris, Uh, ne dorim ca 25% dintre uh, cheltuielile sau investițiile făcute prin CEF să meargă în direcția unor uh, atingerii unor ambiții climatice. Deci, ne concentrăm în continuare pe rețelele transeuropene, punem accent în special pe secțiunile transfrontaliere și vrem ca până în 2030 să terminăm toate legăturile rețelelor centrale Uh, tente. Asta pentru a asigura continuitatea. În același timp, punem accent pe modernizarea infrastructurii. Trebuie să uh, susținem să susținem proiectele deja existente, uh, să le aplicăm într-o manieră unitară. Mă refer aici la Cesar sau ERTMS. De asemenea, digitalizarea este absolut esențială din punctul nostru de vedere. Vrem să fim un catalizator al mobilității și pentru aceasta trebuie să să investim în digitalizare. În același timp, avem nevoie de rețele mai sigure, mai rezistente la dezastrele naturale. Deci, trebuie să creăm sinergii între investițiile în infrastructura de transport digitală și energetică. Și mai mult decât atât, să nu uităm această nouă dimensiune a CEF, și anume acea mobilitate militară. Aceasta este o componentă importantă în domeniul apărării sau cooperării în domeniul apărării. Deci, vrem să creăm uh, o infrastructură cu utilizare dublă, uh, o infrastructură care să țină cont de nevoile militare, dar și de cele uh, civile. Deci 6,5 miliarde de euro vor fi alocate securității și apărării. Uh, aceste fonduri pot fi uh, puse în aplicare sau folosite prin intermediul uh, CEF pentru sprijinirea acestui, acestei infrastructuri de transport cu utilizare dublă. Trec acum la Invest EU. CEF va fi completată de acest nou fond Invest EU, care constă în 11,5 miliarde de euro alocate pentru infrastructura durabilă. De asemenea, statele membre pot uh, contribui la acest fond, uh, asta permițându-le să să acopere lacunele de investiții și să acopere eșecul pieței în anumite domenii. Blending-ul va fi la baza atât a CEF-ului cât și al acestui nou program sau acestui nou uh, fond Invest EU. Încercăm să punem cap la cap, la oaltă, fonduri publice și private. Avem deja o serie de exper- experiențe pozitive cu uh, împrumuturile făcute deja din CEF. De asemenea, uh, am învățat o serie de, de noi uh, lucruri, lucruri, lecții pe care, bineînțeles, le vom aplica în cadrul viitor. În concluzie, aș vrea să vă spun că, bineînțeles, vom încerca să continuăm a găsi caluri de maximizare a efectelor ă, fondurilor publice, vom raționaliza de asemenea proiectele și vom avea o abordare complexă cu privire la nevoile de investiții și cu privire la proiectele uh, prezentate. Fără astfel de proiecte ne dăm seama că nu se pot uh, nu se pot uh, investi, uh, nu se pot face investiții uh, potrivite și în acest sens, bineînțeles, vom oferi asistență celor care lucrează la astfel de proiecte. Mă bucur foarte mult că această asistență tehnică va continua să existe, ea s-a dovedit a fi utilă și tocmai de aceea o, o vom continua. Uh, Uh, avem nevoie de, uh, pe viitor de Parlamentul European, dar bineînțeles și de Parlamentele Naționale pentru a promova aceste instrumente de finanțare atât de importante. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim la rândul nostru. Și acum îi dau cuvântul domnului Gavin Dunet, director de proiect, uh, de, al Departamentului de Proiecte în domeniul mobilității de la BEI. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi aici. Banca Europeană de Investiții susține proiectele europene de 60 de ani. Și numărul 60 este foarte important. Banca este una dintre instituțiile europene inițiale, tratat, creată prin tratatul de la Roma ea aparține statelor membre și, de fapt, este singura instituție financiară internațională care aparține tuturor statelor membre și numai statelor membre. Și uh, a cui să-i fac semn pentru uh, a proiecta prezentarea. Mulțumesc! Anul trecut am investit mai mult de 78 de miliarde de euro în toate sectoarele economiei. Este o realizare considerabilă. De fapt, Banca Europeană de Investiții este unul dintre instrumentele financiare cu cel mai mare succes create vreodată. Cu 20 de miliarde de euro capital, banca a creat pe, de, în decursul a 60 de ani peste 500 de miliarde de euro când vorbim de instrumente financiare. Așadar, să nu uităm că banca de investiții este unul dintre cele mai de succes instrumente create. Dețin controlul asupra calculatorului acum. Cum spuneam, de-a lungul anilor am dezvoltat portofoliul de produse. Am început cu oferirea de împrumuturi, care este în continuare activitate de bază, cu alte resurse financiare și din partea Comisiei pentru a oferi produse mixte și acum avem uh, mandat uh, pentru a consilia statele membre în legătură cu felul în care să-și dezvolte cât mai bine proiectele. Și o seamă de inițiative merită menționate, pe care poate le cunoașteți, Jaspers, EPEC, care este centrul de expertiză PPE european, care a consiliat multe țări și organizații, de-a lungul anilor, susținerea pentru sectorul de transport a însumat în jur de 12 miliarde de euro în fiecare an. jumătate din această sumă se îndreaptă către sectorul feroviar, fie că este vorba de legături feroviare urbane sau uh, periurbane, dar evident că susținem și alte sectoare ale industriei transportului. O scurtă prezentare privind uh, FC. Mulți ați auzit de planul Juncker, care acum se apropie de final, a avut succes. Banca de investiții a livrat 350 de miliarde de euro suplimentari, beneficiind de garanții din partea Comisiei. Planul a fost extins și noua noastră țintă este să generăm 500 de miliarde de euro ca investiții în toate sectoarele, Transportul a primit și el aproximativ 25 de miliarde de euro suplimentar. În ce privește perspectivele de viitor, ne confruntăm cu multe provocări pe care cu siguranță că le cunoașteți și dumneavoastră, dar cea mai mare provocare o reprezintă finanțarea. Am văzut nenumărate discuții uh, referitoare la dacă avem suficientă finanțare la dispoziție sau nu și, spus cât mai simplu, Europa nu investește suficient în industria sa de transport. Situația durează de 20 de ani de la criza financiară și rezultate vor fi tot mai evidente, iar acum în unele state membre mai vechi începem să ne apropiem de un punct critic. ar trebui să se adauge la susținerea, durab- la susținerea financiară durabilă pe termen lung și trebuie să venim și cu opțiuni noi. Deci provocarea generală de a găsi surse de finanțare pentru sectorul transportului devine tot mai mare. Trebuie discutat cum să găsim aceste resurse și cum să le folosim cât mai eficient. Este o discuție extrem de importantă și cred că veți fi implicați în astfel de discuții pe parcursul următorilor doi ani. Încercăm să vedem cum să prioritizăm lucrurile. Deja avem discuții la Banca Europeană de Investiții. Statutul nostru presupune să investim în proiecte fiabile, productive din punct de vedere economic. Deci ele ar trebui să aibă prioritate față de alte tipuri de proiecte. Vă arăt uh, slide-ul pe care îl aveți pe ecran acum și aștept cu nerăbdare să văd ce observații aveți. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Danet. Și acum îi dau cuvântul lui Brian Simpson, care este coordonatorul european pentru autostrăzile maritime. Brian, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cât timp am fost membru și președinte al acestei organizații, am susținut întotdeauna cu tărie că este nevoie de mai multe investiții în infrastructura de transport și întotdeauna m-am bucurat de susținerea membrilor comisiei. Cred că acum avem la dispoziție instrumentele pentru a realiza acest lucru într-un, într-o politică tente coerentă. Dar nu este deloc o sarcină ușoară și ați văzut uh, tot felul de procente și numere vehiculate legat de ce ar fi nevoie pentru 2030. Cu siguranță că CEF este un instrument eficient pentru a ne atinge obiectivele și ne-a ajutat să avem succes și să realizăm proiectele europene de mare valoare de care avem nevoie. Dacă adorăm la aceasta cele 11 miliarde de euro din partea proiectul de coeziune care ni s-a promis, putem vedea că în sfârșit încep să apară rezultatele muncii în domeniul infrastructurii transportului. Dar trebuie să mergem mai departe și să construim în continuare. Și în CEF va juca un rol la fel de important în următoarea perioadă financiară ca și în precedenta. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră atât în cadrul Parlamentului European cât și în cadrul Parlamentelor Naționale. Trebuie să ne asigurăm că transporturile primesc suficient. Altfel, toate speranțele noastre vor rămâne doar un vis. Propunerea adoptată pe 6 iunie 2018 presupune 30 de miliarde de euro. Știu că multora dintre noastre vi se pare o reducere, de fapt. Dar, ținând cont că Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, cred că este o sumă corectă. În ce privește faptul că sunt coordonator al autostrăzilor maritime, poate vă așteptați să susțin acest sector. Sector care a fost privat de mult timp de ce ar merita când vine vorba de resurse și de direcție de politică. Situația se schimbă acum și începe să devină tot mai clar cât de important este sectorul maritim pentru întreaga economie europeană. Suntem uh, fruntași în dezvoltarea combustibilor alternativi, suntem fruntași în gestionarea traficului maritim, în uh, în a uh, avea o politică coerentă și stabilă în lanțul logistic. În ultimii trei ani am cheltuit 380 de miliarde de euro în cadrul la 47 de proiecte și sunt cont că avem peste 330 de porturi și dintre care 79 sunt uh, situate direct pe cele nouă coridoare și că au un rol esențial în viața noastră de zi cu zi atunci pun următoarea întrebare. De ce sectorul maritim primește doar 4% din finanțarea CEF? Vă spun, stimați colegi, că lucrurile trebuie să schimbe. Și CEF2 este momentul ideal pentru a face acest lucru. Oferiți transporturilor maritime ceea ce merită. Oferiți-le cât se cuvine din resurse. Evident că trebuie să prioritizăm. Și după părerea mea, cea mai importantă cel mai important aspect că ne confruntăm în această perioadă tranzițională între CEF1 și CEF2 reprezintă simplificarea procedurilor administrative, trecerea la un ghișeu unic, dacă doriți, și pregătirea industriei maritime pentru 2020. Trebuie să continuăm activitatea legată de digitalizare și trebuie să continuăm să lucrăm asupra importului de gaz natural lichefiat pentru a atinge obiectivele setate pentru 2025. Per total, trebuie să asigurăm un nivel de adecvare potrivit și să integrăm autostrăzile maritime în TNT și mai departe de dincolo și mai departe de 2030. Pentru aceasta, estimăm că vom avea nevoie de 5 miliarde de euro. Așadar, stimați colegi, vă rog să ne oferiți instrumentele de care avem nevoie și eu vă garantez că vom face ce avem de făcut. Avem în continuare multă muncă în față, dar toți coordonatorii sunt dedicați să lucreze și să ajungă la un rezultat concret. Vă mulțumesc mult pentru susținerea de până acum și să sperăm că în, în final sectorul maritim va avea parte de ceea ce merită. Mulțumim, Brian. Vom deschide acum dezbaterea. Ca de obicei, suntem un pic în întârziere, asta e regula. Așa că îi voi ruga pe cei care doresc să intervină să uh, respecte timpul de un minut, un minut și jumătate, pentru că altfel vom fi întrerupți în dezbaterea noastră de sosirea domnului comisar Oettinger, pe care nu vrem să-l facem um, să aștepte prea mult. Voi începe cu domnul Delgado, din Spania. Domnule Delgado, un minut și jumătate, nu mai mult. Sí, buenas tardes. Mulțumesc, bună ziua suntem clar în favoarea creșterii subvențiilor pentru mecanismul de interconectare în Europei, folosit încă din 2014 pentru a finanța proiecte și a dezvolta rețea europeană de transport. Suntem de părere că acest nou mecanism trebuie să ofere CEF2 un buget suficient pentru activitatea pe care o avem în față și pentru uh, extinderea rețelei până în 2030 în baza necesităților, așa cum au fost ele evaluate de statele membre și transpuse în politică. Cred că este perfect cunoscut Comisiei ceea ce spun acum și la fel și Parlamentului. Credem că trebuie să susținem în continuare găsirea de noi instrumente financiare, instrumente inovatoare, de exemplu, Spania aproximează că va avea nevoie de 500 de miliarde de euro până în 2030 pentru dezvoltarea rețelei de bază și cred că este esențial să ne bucurăm de susținerea altor mecanisme organisme europene și recunosc aici activitatea Băncii Europene de Investiții. Și în final, un ultim punct foarte important, Trebuie să subliniez importanța finanțării autostrăzilor. Suntem o țară care are deschidere maritimă mare și îmi dau seama că trebuie să ne concentrăm și pe acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Delgado. Acum dau cuvântul domnului Anică din Danemarca. Micro. <coughs> Okay. Uh, tak for det, her formand. Tak, kære uh, kolleger. Mulțumesc. Bună ziua. Cu toții care avem de-a face cu infrastructura în viața de zi cu zi, știm ce, cu ce presiune mare ne confruntăm și că avem nevoie de investiții pentru a avea piste de bicicletă, șosele și infrastructura mai bună. Dar Uniunea Europeană depinde de investiții transfrontaliere. Iar provocarea este că există multe riscuri financiare când vine vorba de fiecare stat în parte în legătură cu aceste investiții gigant. Și după cum am auzit chiar astăzi, populația are un grad de scepticism. Sunt la mijloc și complexități juridice, uh, preocuparea față de mediul înconjurător și așa mai departe, astfel că este nevoie de politicieni curajoși și echilibrați pentru a se ocupa de proiecte transfrontaliere. Pe baza experienței de până acum, vedem că rezultatele pot fi excelente, cum sunt, de exemplu, în Danemarca. Avem rezultate financiare și culturale foarte bune și vedem că influențează și demografia astfel de proiecte. Deci, experiența noastră este foarte pozitivă când vine vorba de proiecte transfrontaliere. Uniunea Europeană depinde de ele. Sunt o idee bună, dar sunt imposibil de pus în practică dacă nu avem finanțare din partea Uniunii Europene pentru proiecte transfrontaliere care să fie utile și care să fie logice, să ducă la reducerea dioxidului de carbon și să fie utile și în alte feluri. Mulțumim, doamna Eisender, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult, stimată președinte. Doream pur și simplu să îi mulțumesc domnului Hololei pentru prezentare. Prezentarea dumnealui ne face să pară că ne ocupăm de mult mai mult, ceea ce poate fi un pericol, mai ales acum cu Brexit. Dar am pur și simplu să adaug unele adăugiri care n-au fost posibile mai înainte. În primul rând, cât de important este ca pentru noul chef să ținem cont de faptul că trebuie să ne organizăm cu ce, cu ce cu diferite sectoare din CEF pentru a lucra într-o sinergie mai bună și a nu avea obiective divergente. Cred că urma experiențe pe care am avut-o acum va fi posibil să lucrăm mai bine, să colaborăm mai de aproape. Și să vă reamintesc că sinergiile ne oferă mari oportunități. Avem subiecte cum ar fi mobilitatea electrică, și provocarea foarte mare a infrastructurii lipsă pentru alimentarea mașinilor electrice, element care este mai important decât ne-am, decât ne-am închipui. Stoneholder a spus că trebuie să avem și în vedere ce să facem cu planul Horizon, Horizon Europe și cred că ar trebui într-un fel sau altul să ajungem la sinergie mai puternică și continuă față de ce facem în prezent. Și după cum a spus domnul Danet de la Banca Europeană de Investiții, dorim ca marile coridoare să beneficieze și de proiecte de capilaritate, cu alte cuvinte, proiectele care unesc nu doar legăturile lipsă, ci și adaugă o valoare ad- o plus valoare diferitelor coridoare europene. Este important ca rețeaua globală să aibă și această conectare cu rețeaua, cu infrastructura de bază. Și, în ultimul rând, să spun că dacă vom avea parte de cofinanțare mai mare din partea Comisiei, vom ajuta să realizăm mai multe. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Aya Je vais demander... Mulțumim. Domnul Camayeros, are acum cuvântul. Un minut și jumătate, pentru că suntem un pic în întârziere. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu domnul Simpson. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρατήρηση și anume că trebuie să sporim uh, finanțarea pentru autostrăzile străzii. Un comentariu. Avem uh, ambiții corecte la nivel de Uniune Europeană. Spre exemplu, uh, cea privind coeziunea teritorială. Dar, din păcate, în practică, nu atingem neapărat aceste ambiții. E bine să gândim lucrurile pe termen lung, dar nu trebuie să uităm nici de situația de fapt. Și să vă dau un exemplu în acest uh, sens. Grecia are vreo 6.000 de mări interioare, mai mari și mai mici. În 2002 am stabilit anumite condiții în aceste zone, dar, uh, din păcate, uh, pe măsură ce a trecut uh, timpul, situația s-a înrăutățit. Oare chiar am luat deciziile potrivite? Un container din China care ajunge în Pireu costă vreo 500 de euro, dar transportul containerului costă 1500 de euro în cazul în care el trebuie să ajungă într-o, pe o insulă mică. Uh, Uh, cabotajul, de asemenea. În 2004, dispozițiile cu privire la cabotaj au fost puse în aplicare. În loc să avem mai multă competitivitate, o, o liberă circulație, de asemenea, în sectorul uh, maritim, cabotajul a dus la consolidarea anumitor uh, monopoluri. Și acum, pentru a ameliora lucrurile, apar subvențiile de stat. Ah, Mulțumim, doamna Nicolici, din Serbia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi. În contextul acestei ședințe și în completarea colegei mele, aș dori să spun că provocările cu care se vor confrunta țările din Balcani când vine vorba de infrastructura de transport pentru după 2020 necesită mijloace financiare. Toate proiectele desfășurate în următoarea perioadă vor fi finanțate de organizații internaționale, fonduri europene prin instrumentul de preaderare și cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest. Într-o oarecare măsură vor fi finanțate și din bugetul Republicii Serbia. O altă provocare, pe lângă finanțare, va fi și implementarea parteneriatelor public-privat pentru finanțare. Una dintre componentele rețelei TNT va fi solicitarea comună de finanțare cu țările învecinate pentru proiectele transfrontaliere de importanță regională. De asemenea, reformele de conectivitate ar trebui să faciliteze desfășurarea acestor proiecte, însă reprezintă o altă provocare care ne așteaptă. Mulțumim foarte mult. Domnule Kramer, aveți cuvântul pentru minut și jumătate. Dank. Mulțumesc. O întrebare. Da, din lecții trebuie să învățăm. 22 de ani, cu 22 de ani în urmă, acordul cu privire la tunelul Gotthard a fost uh, semnat. Elveția a finalizat lucrările care îi reveneau pe partea germană și pe partea italiană, însă nu s-a făcut mai nimic. Acum uh, trebuie să se financeze, iată, proiectul acela Lyon-Torino, dar uh, investiția aceasta se face în absența finalizării proiectului Gotthard. Oare n-ar fi bine să ne concentrăm pe un proiect mare și bun în loc să ne diseminăm în mai multe proiecte? Care sunt consecințele pe care le tragem de aici? Domnule Hololei, spuneați că uh, Uh, sectoarele, segmentele transfrontaliere sunt importante. Da, or fi importante, dar din păcate ne gândim doar la proiectele mari, proiectele alea mici, 90 la număr, care ar fi fost esențiale pentru îmbunătățirea mobilității. Deci la aceste 90 nimeni nu se mai gândește. Dacă e să avem, uh, să ne atingem ambițiile climatice, trebuie să ne gândim și la proiectele acelea mici care vor ajuta la uh, prote protecția mediului înconjurător referitor la sporirea mobilității uh, de asemenea. Deci, haideți să fim inteligenți, nu să ne gândim doar la lucrurile mari care nu își au întotdeauna sensul. Mulțumim, domnule Kramer. Urmează domnul Costa Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor eu aș dori să încep cu o întrebare. Care credeți că sunt șansele ca toate statele membre și regiunile să se miște simultan? De multe ori avem uh, o abordare concurențială și uh, mi se pare că uităm de regiunile mai puțin dezvoltate, care rămân în urmă și care efectiv nu se pot mișca cu aceeași viteză ca regiunile mai avansate. Mă uit la infrastructura tehnologică, la infrastructurile pentru transporturile multimodale, pentru transporturile maritime, aspectele legate de mediu. Toate acestea sunt foarte bune, însă cred că ar trebui să ne asigurăm în primul rând de coeziune. Este în continuare un aspect esențial. Mobilitatea. Mi se pare că riscăm să ne confruntăm cu diferențe și mai mari între regiunile care nu reușesc să se miște în același ritm. Așa că vă invit uh, să vă uitați la măsurile pentru transport și pentru tehnologie într-un mod um, care să pună accentul pe politica de coeziune. Mulțumesc. Domnule Toma, aveți cuvântul. Uh, vreau să fac o precizare scurtă. Depășim timpul alocat, fiindcă este foarte important acest domeniu pe care îl discutăm astăzi și este cu atât mai lăudabilă și de apreciată inițiativa și organizarea dumneavoastră. Uh, stimați colegi, discutăm de ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii post-2020 și cred că trebuie, ca să fim constructivi, trebuie să pornim de la realitatea actuală și anume diferența de dezvoltare a infrastructurii din partea vestică a Uniunii Europene față de cea estică. E important de știut strategia post-2020 a Uniunii Europene pentru accelerarea dezvoltării infrastructurii din statele aflate la granița estică a Europei trebuie să abordăm prioritar această strategie din cel puțin trei motive principale pe care vreau să le exemplific. 1. Încurajarea parcursului pro-european al statelor aspirante și amintesc cu titlul de exemplu Republica Moldova și Ucraina, mai ales în contextul mirajului Uniunii Euroasiatice. 2. Necesitatea de dezvoltare a zonelor est-periferice aflate deja în Uniunea Europeană. Și 3 facilitarea accesului companiilor europene din vestul și nordul europei la piețele din estul uniunii europene atât pentru comerț cât și pentru investiții. în concluzie domnule hololei uh, v aș ruga având în vedere uh, acestea să sintetizați strategia post două mii douăzeci pentru dezvoltarea infrastructurii din estul uniunii europene cu extindere și spre țările aspirante și cu regiunea de nord est a româniei ca regiune tampon între Uniunea Europeană și țările candidate. Vă rog să-mi permite să am și o scurtă întrebare către domnul uh, Dunet de la Banca Europeană pentru uh, Investiții și anume, există posibilitatea implicării băncii pe care o reprezentați într-un proiect de realizare a autostrăzii A8 Ungheni-Iași-Târgu Mureș din România, care face parte din rețeaua TNT Core, printr-un proiect de parteneriat public-privat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 Mulțumesc! Mă bucur foarte mult că și parlamentele naționale sunt reprezentate aici. Uh, este foarte bine pentru discuția noastră. Am două întrebări pentru domnul Hololei și o întrebare pentru Banca Europeană de Investiții. Domnul Hololei s-a referit la 60% uh, din uh, din CEF care trebuie folosit pentru obiectivele de climă și transporturi. Ce înseamnă asta? Că totul va fi uh, ecologic, că nu vom mai uh, folosi deloc transportul rutier? Mai mult de atât, cred că Ne gândim prea mult la subvenții și nu punem suficient acces, accent pe, um, pe blending, de exemplu, sau pe alte modalități de finanțare. Banca uh, Europeană de Investiții a spus că rata dobânzilor este mult prea crescută sau ce, ce ce părere aveți despre aceste uh, rate ale dobânzilor? Mulțumesc, domnule Van den Kamp. Colegul din Portugalia are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Când vorbim despre infrastructură, vorbim despre investiții pentru modernizarea acestora și, pe de altă parte, vorbim despre exemple specifice pentru Portugalia. Acum câteva luni, conform Eurostat, Eurostat spunea că în toate țările europene a crescut numărul de kilometri de autostradă și numărul de kilometri de um, linii ferate. Dar se pare că Portugalia nu are mai mulți kilometri uh, de căi ferate pentru că am trecut prin foarte mulți ani de austeritate și nu am putut uh, să facem investițiile necesare. Am uh, încercat să ne bazăm pe parteneriatele public-private, dar um, acestea nu au fost neapărat uh, o soluție. Uitându-ne la perioada de după 2020, Considerăm că e bine că va fi mai multă coeziune, dar lucrurile s-ar putea să se înrăutățească. Și uh, nu putem ignora această perspectivă. Mulțumesc. Domnul Balsis are acum cuvântul din Lituania. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi și în special domnule Hololai. Putem vorbi uh, la nesfârșit despre cât uh, de bune sunt aceste proiecte TNT, dar dacă nu le alocăm suficientă finanțare, acestea vor eșua. Propunerea Comisiei pentru mie și pentru coeziune, pentru după 2020, nu este suficientă și nu corespunde nevoilor Lituaniei și alte, altor țări din politica de coeziune. 70% nu este suficient. Eu cred că ar trebui să păstrăm pragul de 85% pentru a permite uh, desfășurarea cu succes a acestor proiecte. Apoi, proiectul Rail Baltica ar trebui să conecteze capitalele din trei țări baltice cu Finlanda și cu Polonia de asemenea. Dar, în mod ciudat, Comisia este de acord să financeze cu 85% Tallinn și Riga, dar refuză să financeze Vilnius și spune că Vilnius este eligibilă numai pentru 75%. Nu putem fi de acord cu asta și eu trebuie să vă spun că dacă mie nu recunoaște conexiunea cu Vilnius ca parte din uh, proiectul transfrontalier, întregul proiect Rail Baltica ar putea să eșueze. Vreau să știu care este părerea noastră, domnule Hololai. Și apoi, Fondul pentru mobilitatea militară este foarte important în regiunea noastră și cred că ar putea fi un instrument foarte bun de finanțare al Rail Baltica. Însă, Propunerea de cofinanțare de 30 până la 50% nu este nici ea suficientă pentru țările baltice. Minima cofinanțare ar trebui să fie aliniată cu regula de 80% și de 85% pentru proiectele transfrontaliere. Deci, domnule Hololai, dacă Comisia crede că Rail Baltica este foarte important pentru Europa, atunci ar trebui să aibă grijă de acest proiect și să încerce să păstreze continuitatea. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnul Pișro, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Observ că în în mijlocul dezbaterii se găsește linia Lyon-Torino. Este un proiect crucial pentru Europa, atât din punct de vedere economic, uh, când vine vorba de schimburile între nord și sud și est și vest, dar și din punct de vedere al mediului înconjurător, pentru că poluarea nu are granițe. Și pentru cei care puteți, vă invit să petreceți o săptămână acolo pentru a vedea de ce este important acest proiect. Secțiunea internațională a acestui um, tunel um, va fi finalizată în cadrul um, acordului franco-italian. Când vine vorba de căile de acces, e o chestiune care privește Franța și care a fost tratată de Comitetul pentru Infrastructură. S-a dorit amânarea uh, construirea acestor căi de acces pentru a putea asigura necesitatea, uh, necesitățile impuse de trafic. În acest context, sprijin dorința Comisiei Europene de a valoriza și de a pune accentul pe proiectele de transport cu emisii scăzute și, de asemenea, proiectele alternative la transportul rutier, proiectele care vizează mai multă intermobilitate, de exemplu. Regret însă lipsa de ambiție din propunerea financiară a Comisiei Europene, care se traduce printr-o scădere a creditelor de angajament. Mai mult de atât, trebuie să îmbunătățim coordonarea dintre MIE și celelalte instrumente de finanțare, astfel încât să oferim mai multă vizibilitate acestor proiecte. Așa cum a spus recent Emmanuel Macron, avem nevoie de o infrastructură comună pentru a putea să traversăm Europa fără să o distrugem. Domnul Sinster, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi um, relua câteva dintre ideile menționate de colegul din Lituania. Aș vrea să mă refer la finanțarea pentru infrastructura de transport în următorul cadru financiar multianual. Este foarte bine să ne concentrăm pe conectivitate pentru creșterea competitivității. Acest lucru ne va permite să profităm de oportunitățile economice create de transportul transfrontalier. De aceea, e foarte bine ca Uniunea Europeană să sprijine aceste proiecte. Facilitatea de conectare a Europei și-a dovedit valoarea adăugată în sprijinul anumitor proiecte care altfel ar fi fost foarte dificil de pus în aplicare. Comisia a propus ca MIE să continue și în următoarea perioadă de programare. Se vorbește despre o rată considerabilă de cofinanțare în noua propunere pentru mie, care va fi foarte bună pentru țările de coeziune, elemente noi, precum concurența, transferul din politica de coeziune și îmbunătățirea mobilității. Toate acestea sunt de salutat proiectele dezvoltate în cadrul financiar actual ar trebui să poată fi continuate și finalizate în următorul CFM. Proiectul uh, feroviar Baltica va conecta țările baltice nu numai cu Finlanda și cu Polonia, dar va crea și un nou coridor economic. Deci e clar că există valoare adăugată din partea acestui proiect și de aceea trebuie să continuăm să-l sprijinim. Mulțumesc! Mulțumesc, m-am înscris și eu la cuvânt, pentru că și eu am întrebări. Domnule Pișro, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e vorba de o dezbatere cu privire la Lyon-Torino astăzi. E o dezbatere cu privire la poluare. Dar încă nu am ajuns la capătul tunelului, ca să zic așa. Deci, ce facem? Încercăm să găsim o alternativă și după aceea mai vorbim. Dar prima oară trebuie să acționăm împotriva poluării pentru că este o chestiune de sănătate publică și cred că aici ne putem pune cu toții de acord. Avem nevoie de un CEF eficient. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest mecanism permite o consolidare a cooperării transfrontaliere, o mai bună rețea, dar acesta trebuie să beneficieze de instrumente europene eficiente. Să nu uităm de fondurile structurale și de investiții. Și aici mă gândesc la fondul de coeziune, la fondul de dezvoltare regională, care au un rol foarte important de jucat pentru teritoriile dumneavoastră când vine vorba de mobilitate. Eu cred foarte mult în acest blending, adică în combinarea diferitelor instrumente de finanțare, dar să nu uităm că blendingul nu trebuie să ne facă să uităm că, în primul rând, vrem un buget eficient pentru a putea avansa. Dacă ni se spune, a, nu vă îngrijorați pentru că combinăm instrumentele, dar reducem bugetul, eu nu sunt de acord. Și de ce nu sunt de acord? Pentru că în această perioadă am cedat o parte importantă din mecanismul de interconectare pentru a pune în aplicare EFSI, planul Juncker. Și când ne uităm la planul Juncker și la EFSI și la rata pentru acordată proiectelor de transport, rata de finanțare pentru proiectele de transport, observăm că e numai 9%. Nu putem accepta acest lucru. Deci vrem ca fondurile din mecanismul de interconectare a Europei să meargă către proiectele de transport și nu vrem să rămânem la 9%, vrem să fie 20, 30%, 40% alocate pentru proiectele de transport. Și cred că mă opresc aici pentru că deja mi-am depășit timpul. Domnilor, aveți foarte multe întrebări și știți ce? Aveți doar două minute la dispoziție fiecare. Da. Începem cu dumneavoastră, domnule Hololei. Well, thank you very much, Madam Chairman, and also thank Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc de asemenea pentru numeroasele întrebări adresate. Cred că aș avea nevoie de vreo jumătate de oră să vă răspund la toate. Deci timpul pe care mi-l acordați e foarte, foarte scurt. Dar uh, lucruri importante s-au spus. Da, sinergiile. Asta am spus de fiecare dată. De fiecare dată când vorbim despre infrastructura de transport, trebuie să considerăm lucrurile în uh, context. Transportul merge mână în mână cu uh, energia și cu alte domenii. După aceea, decarbonizarea și digitalizarea, acestea reprezintă elemente esențiale ale politicii europene pentru transporturi. Asta înseamnă, de asemenea, că uh, fondurile noastre trebuie să susțină aceste uh, elemente. Uh, S-a vorbit despre cei 60% uh, oferiți uh, ambițiilor climatice. Uh, ideea e că folosim acești bani pentru a sprijini acele proiecte care aduc cu ele valoare adăugată în uh, ceea ce privește scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Asta înseamnă că sprijinim proiectele feroviare, proiectele care vizează căile navigabile inter- interioare. Acestea sunt cele mai curate moduri de transport. Și uh, în același timp, când vine vorba despre sinergii, să nu uităm că noi sprijinim combustibilii alternativi, infrastructura pentru pentru uh, combustibili alternativi, infrastructura pentru gazul natural licheviat și nu doar, dar în același timp sprijinim uh, digitalizarea. Încercăm să combinăm proiectele. Nu mai putem gândi ca în trecut, trebuie să avem o nouă viziune. Toate lucrurile acestea încercăm să le punem în, uh, în aplicare și ținem cont de fiecare element în parte, bineînțeles. Uh, și după aceea, da, proiectele de mici dimensiuni uh, se bucură și ele de atenția noastră, dar să nu uităm că există mai multe fonduri care pot fi folosite pentru uh, investițiile în aceste proiecte. Mă gândesc la Orizont Europa, EFSI, mă gândesc uh, la Fondul de Dezvoltare Regională. Nu doar fondurile din CEF trebuie să fie folosite pentru aceste proiecte. Da, sunt de acord cu doamna președintă. Mai multe proiecte Uh, din domeniul transporturilor ar trebui să fie finanțate prin EFSI. De asta dintr-un motiv. Până în momentul de față, transportul uh, s-a bucurat de granturi, ori acum lucrurile s-au schimbat. Trebuie să fii mai proactiv dacă ai un asemenea proiect, trebuie să te asiguri că uh, obții sprijinul băncilor, dar și a sectorului privat. Deci, iată, lucrurile se schimbă și poate că actorii nu s-au uh, adaptat suficient de repede la această schimbare. Dar tocmai de aceea trebuie să continuăm să exercităm în continuare presiunea Uniune. Și să nu uităm, avem mai puțin bani la buget decât în trecut și eu cred că Comisia a făcut o treabă bună cu această propunere, propunere orientată spre viitor. Dar în același timp, același timp, această propunere are la bază solidaritatea și când spun solidaritate, nu doar solidaritate vis a -vis de contribuabilii uh, neți, ci și de cei care primesc uh, Uh, finanțare de la bugetul european. În ceea ce privește transportul, să nu uităm că în acest nou buget avem 30% în plus față de uh, bugetul anterior. Și asta pentru că am dovedit că acest domeniu aduce valoare adăugată. Dar, bine, mai mult de atât nu putem face. Uh, să nu uităm, uh, bugetul arată altfel, tocmai de aceea s-au adoptat, s-au adaptat regulile cu privire la cofinanțarea, ori regulile acestea de cofinanțare nu pot decât să fie aceleași pentru toate programele uh, europene. Să nu uităm că în ceea ce privește um, segmentele transfrontaliere, da, acestea sunt absolut esențiale. Tocmai de aceea avem 85% cofinanțare în uh, uh, coeziune, în politica de coeziune. Tocmai de aceea, iată, segmentele acestea se bucură de o situație privilegiată, pentru că punem accent pe segmentele transfrontaliere. Și după aceea, ultima întrebări, întrebare din partea colegului din Lituania, care se, referea, eh, se referea la Rail Baltica. Eu cred că acest proiect este unul eh, competitiv, e unul transfrontalier, Cinci țări sunt implicate. Acest proiect eh, are mari șanse să fie finanțat în continuare de CEF2. Nu se pune asta sub semnul întrebării, dar Important, de asemenea, e ca proiectul să avanseze. Avem nevoie de această axă nord-sud. În ceea ce privește Vilnius, uh, situația e mai complicată, nu putem să intrăm acum în detaliu, dar uh, vorbim aici până la urmă de banii contribuabililor și tocmai de aceea trebuie să ne gândim cum anume uh, folosim fondurile acestea într-o manieră cât mai eficientă și, bineînțeles, banii publici trebuie să meargă mână în mână cu cei privați. Mulțumim, domnule Hololai. Acum îi dăm cuvântul domnului Simpson după această intervenție foarte, foarte rapidă. Domnule Simpson, din fericire nu au fost prea multe întrebări pentru mine. Deci înțeleg că toată lumea sprijină autostrăzile maritime, așa că mă aștept să plouă cu bani și cu proiecte de asemenea. Dar colegul din Grecia a pus accentul pe regiunile periferice și da, aspectul acesta este important. Regiunile periferice nu sunt incluse în uh, hărțile rețelelor centrale și asta e o problemă. E o problemă pentru mine. Dacă vă uh, Uitați însă pe planul meu de punere în aplicare, cel detaliat, am, să știți că am menționat acele regiuni periferice de fiecare dată, insulele din Grecia, insulele uh, din uh, arhipelagul balnearelor sau a Canarelor. Și până și uh, Regatul Unit devine acum cu Brexitul o regiune periferică. Uh, deci trebuie să vedem cum anume includem totuși Regatul Unit în coridoarele și rețelele TNT. Colegul uh, din Finlanda vorbea despre situația din uh, Finlanda, despre marea care îngheață. Da, am folosit uh, fonduri pentru a cumpăra spărgătoare de, de gheață să știți că mi-a fost greu să-l, să-l conving pe ministrul transporturilor din Cipru că aceste spărgătoare de gheață sunt absolut necesare, dar până la urmă le-am uh, obținut. Important este să deschidem navigația în Baltica, uh, uh, folosindu-ne, bineînțeles, de legăturile Mării Baltice cu uh, Nordul. Stimați uh, membri ai parlamentelor naționale, să nu uităm că tot ceea ce e decis, e decis de guvernele dumneavoastră naționale. Prin urmare, aveți și dumneavoastră rolul dumneavoastră de jucat. Puteți să faceți lobby pe lângă guvernele naționale pentru a obține mai multe fonduri pentru autostrada mărilor. Și guvernele naționale după aceea merg la domnul Hololei și spun vrem mai mulți bani pentru autostrăzile mărilor și poate că îi vor uh, obține. Deci, haideți să nu ne întoarcem cu toții acasă fără să mai discutăm despre subiectul acesta. Deci vă rog frumos, încercați să sprijiniți Comisia, în luptele sale bugetare, pentru că există lupte bugetare acerbe cu Consiliu, și uh, cum puteți face asta? Mergând la guvernele dumneavoastră naționale și cerând ca nu doar autostrăzile mărilor, ci toate corido- coridoarele să fie uh, finanțate. Uh, Mulțumim, domnule Simpson. Trebuie să susținem și uh, Comisia Europeană, dar și Parlamentul European, pentru că și Parlamentul uh, negociază cu Consiliul. Suntem de acord, domnule Simpson. Perfect. Mergem mai departe acum. Urmează domnul Dunet, ultimul care intervine. Mulțumesc. Câteva întrebări relevante pentru mine. Domnul Kramer micile proiecte, da, banca este interesată de aceste proiecte, avem măsuri care, agreg, care sunt folosite pentru a agrega proiectele mai mici în cadrul unor proiecte mai mari care se bucură de finanțarea noastră. După aceea, România, domnul Toma. Dacă obținem o cerere de finanțare din partea unui stat membru, să știți că evaluăm această solicitare, ținând cont de cerințele noastre, cele pe care le cunoașteți, deci vă rog să faceți o solicitare în ceea ce privește autostrada A8. Domnul uh, Van den Kamp, uh, rata dobânzii. Noi nu stabilim rate ale dobânzii, noi uh, împrumutăm bani de pe piețele financiare acesta este modelul nostru de afaceri. Suntem, uh, ne bucurăm de un rating AAA, prin urmare împrumutăm bani cu uh, dobândă mică, o dobândă pe care o transferăm mai apoi uh, clienților noștri. Clienții noștri sunt interesați nu neapărat de rata dobânzii pe care uh, o aplicăm creditelor lor, cât uh, de durata creditelor, care este mai lungă în cazul nostru. După aceea, planul Juncker. Uh, acesta se concentrează pe economia uh, per ansamblu. Dacă încercăm să avem, dacă încercăm să obținem mai multe investiții pentru sectorul uh, transporturilor, atunci trebuie să ne asigurăm că uh, guvernele naționale, care sunt primele responsabile pentru, aceste, uh, finan- pentru această finanțare din EFSI, uh, pun accentul pe acest sector. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult uh, tuturor pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Cu siguranță vom mai avea posibilitatea de a ne întâlni, pentru că uh, să știți că dezbaterea privind privind bugetul abia a început și îl așteptam cu toții. Iată, mi s-a alăturat domnul Ettinger, iată, a venit uh, în sală și îl rog să urce la prezidiu. Thank you. Everybody fine? Monsieur Oettinger, bonsoir, bienvenue. Bună ziua, domnule Oettinger, bun venit la comisia noastră. V-am uh, invitat la o scurtă ședință de întrebări și răspunsuri în calitatea dumneavoastră de comisar pentru buget al Uniunii Europene. Știți prea bine, Comisia noastră vrea să se asigure că vor exista fonduri adecvate pentru punerea în aplicare a tenteurilor. Știți prea bine că pentru Parlament este important să avem un program uh, CEF actualizat, uh, un uh, așa cum am spus deja în dezbaterile deja purtate, Uh, avem nevoie de interconexiuni uh, clare și, de asemenea, avem nevoie de atingerea unor obiective de mediu, mă gândesc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, uh, de asemenea, trebuie să nu uităm de regiunile periferice, nici de autostrăzile mării, de mediul urban, de asemenea, și de interoperabilitatea sistemului european de gestiune a uh, traficului. N-am prea vorbit astăzi despre cerul unic uh, uh, un, european, dar și proiectul acesta trebuie să fie finalizat și, de asemenea, bineînțeles, tuturor acestor aspecte li se adaugă Uh, cercetarea, inovația și, uh, de asemenea, digitalizarea. Și în acest context, domnule Oettinger, abia așteptăm să aflăm care este viziunea dumneavoastră pe marginea subiectului uh, reprezentat de acest sector al transporturilor. Așteptăm să vedem din partea dumneavoastră cum anume credeți că acest sector va putea fi sprijinit după anul 2020, pentru că știm negocierile pe buget abia încep și cu siguranță nu vor fi facile. 10 minute, doamnă domnule Oettinger. Doamnă președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului European, dar și ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor. Conferința dumneavoastră este organizată în momentul potrivit. Tocmai începem să vorbim despre cadrul bugetar și despre instrumentele financiare ale uh, Uniunii Europene uh, pentru perioada după 2020. Europa a fost și este continentul liberei circulații. Îmi amintesc că după al doilea război mondial, toate podurile de pe erau uh, distruse. Și acum, între Kiel și Strasburg, există un nou pod care permite legătura cu tramvaiul. De asemenea, legăturile uh, între Germania și uh, Polonia sunt garantate de, de, pod, uh, de poduri. Podurile conectează regiuni, uh, chiar orașe, state membre și tocmai de aceea, iată, infrastructura de nouă generație este cu atât mai importantă pe viitor. Vorbim aici despre șosele, căi ferate, căi navigabile, căi maritime, tehnologie și uh, infrastructură digitală. În bugetul european vrem să finanțăm acele proiecte care au o plusvaloare europeană. Vrem să finanțăm acele uh, proiecte care merită să fie gestionate la nivel european și finanțate la nivel european. Vrem să finanțăm acele proiecte care pot fi finanțate mai degrabă la nivel european decât la nivel național. Și, în plus, Europa, să nu uităm, are o piață internă. Libera circulație, eh, circulație a eh, fondurilor, a persoanelor merge mână în mână cu libera uh, circulație a mărfurilor. Și noi uh, suntem uh, producători și consumatori ai acestei piețe interne. Avem fructe, legume, băuturi, obiecte vestimentare pe care le putem cumpăra sau vinde pe această piață internă. Cu siguranță va mai trebui să discutăm despre uh, maniera în care putem optimiza fondurile, despre maniera în care putem crea uh, sinergii. Uh, vom discuta despre maniera în care sectorul transporturilor, de asemenea, poate contribui la sau poate aduce efecte benefice asupra vieții uh, cetățenilor. Dar, în orice caz, orice decizie am luat, am luat, oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a merge acolo unde vor, unde le place și de a cumpăra ceea ce vor. Și de aceea cererea pentru infrastructură nu va scădea, ci din potrivă uh, mentenanța, extinderea și noile construcții vor fi uh, prioritare și pe viitor. Rețelele TNT pentru uh, persoane, mărfuri și bunuri sunt un concept foarte inteligent. Avem uh, rețeaua centrală, pe care vrem să o finalizăm până în 2030, și după aceea rețeaua centrală, care ar trebui să fie finalizată în 2050. Cu cadrul nostru financiar multianual am făcut uh, o serie de propuneri legate de posibila dezvoltare a rețelelor centrale. Am uh, acumulat experiențe din uh, finanțările anterioare cu privire la ratele de cofinanțare, cu privire la coordonarea europeană. Să nu uităm că toate uh, rețelele strategice sunt conduse de coordonatori coordonator care trebuie să aducă la maza negocierilor toate părțile interesate. Așa începe planificarea. Și fac o paranteză. Cu 20 de ani în urmă, pe axa industrială, uh, Rotterdam, Amsterdam, uh, zona Ruhr, uh, zona alpină, Elveția, spre Italia, ei bine, cu atât de mult timp în urmă exista o coordonare pe sectorul acesta. Din păcate, în Germania nu s-au putut obține la timp uh, autorizațiile necesare pentru finalizarea acestui uh, coridor atât de important, uh, cu o importanță atât de mare chiar și la nivel istoric. Elveția a reușit să, să facă tot ceea ce trebuia, Germania a rămas în urmă. Despre Italia astăzi nu zic nimic. Deci, toate acestea sunt pentru a sublinia coordonarea și importanța coordonării. De asemenea, procedurile de autorizare trebuie să fie coordonate. Asta pentru ca infrastructura să poată fi uh, construită uh, într-o manieră concertată. Tocmai de aceea e nevoie de această coordonare europeană a autorităților naționale. Tocmai de aceea, iată, avem această rată de cofinanțare. Pentru următorul deceniu am prevăzut uh, sau n-am prevăzut scăderi la bugetul uh, CEF, în ciuda Brexitului. Propunerea Comisiei vine cu un buget foarte generos pentru CEF, pentru proiectele uh, rutiere, feroviare, digitale și maritime de asemenea. Am purtat o serie de discuții cu liderii uh, de șef, uh, de, de stat și de guvern uh, în ultima perioadă. Și cu toții mi-au spus cât de importantă este infrastructura. infrastructura. Un exemplu să vă dau. Rail Baltica, statele baltice, cele scandinave și Polonia. Ei bine, în zona aceasta să știți că infrastructura nu e nici pe departe suficient de bună în momentul de față. Rail Baltica ar merge uh, mână în mână cu un proiect uh, de gazoduct și astfel, prin proiectele acestea, am putea garanta uh, acele beneficii de care, la, la care aspiră și pe care le merită cetățenii acolo. După aceea, nordul Germaniei și uh, Danemarca sau uh, tunelul Brenner-Basis, Italia, Tirolul de Sud, uh, Italia, Austria și indirect Germania. Deci, iată, am constatat care sunt proiectele necesare. Proiectele au fost de asemenea discutate cu statele membre. Acum se pune problema cofinanțării din bugetul european, din uh, cadrul financiar multianual. Și toate acestea, bineînțeles, reprezintă o plus valoare europeană. Dar pe lângă CEF, propunem de asemenea ca programele de coeziune să se transforme la rândul lor într-un, într-un mijloc de finanțare a proiectelor din acest sector. Vorbim aici uh, nu doar despre 27 de state membre, ci vorbim despre mai mult de atât. Transportul este, prin definiția sa, continental și tocmai de aceea nu putem uita Elveția și Balcanții, Balcanii Occidentali, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Albania, Kosovo, uh, Bosnia-Herzegovina stau la ușile Europei și uh, aceasta fiind calitatea lor, trebuie să le ajutăm încă de pe acum să-și construiască propria uh, infrastructură, astfel încât după aceea să se poată bucura și ele de piața internă. Efectele de sinergie între Austria, Slovenia, uh, Um, Grecia și aceste state candidate ar trebui să fie garantate. Vorbim despre efecte de sinergie, despre uh, punerea la un loc a proiectelor de infrastructură în domeniul transporturilor cu infrastructura energetică. Trebuie să ne asigurăm că mediul înconjurător este protejat, că uh, peisajul nu este distrus, că uh, fluxurile de transport sunt de asemenea optimizate. Deci, dacă vorbesc despre optimizare, mă gândesc, bineînțeles, la digitalizare, la mașinile uh, autonome, la uh, camioanele în convoi uh, și alte aspecte de genul acesta. Ei bine, toate acestea trebuie să se pună în aplicare în același timp dacă e să avem succes. Și bineînțeles să nu uităm despre tehnologia de a cincea generație care trebuie să meargă mână, mână cu toate aceste proiecte. Deci pe toate temele acestea Europa nu trebuie să fie fragmentată. Europa trebuie să aibă o coordonare continentală. Și să nu uităm că Balcanii, pe lângă Balcanii de vest și vecinătatea estică trebuie să fie inclusă în proiectele noastre și chiar uh, Rusia, pentru că zilnic sunt sute, sute de uh, camioane care uh, trec din Rusia, Ucraina spre Rotterdam și viceversa. Prin CEF, prin uh, coeziune, politica de coeziune, putem să punem în aplicare aceste proiecte TNT pe care le-am decis și care trebuie să fie finalizate în următorii ani. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun următoarele. Dezvoltarea infrastructurii în Europa nu trebuie să fie lăsată la mâna partenerilor chinezi. Mă refer acum la acel Silk Road. Infrastructurile noastre strategice nu sunt de vânzare. Din motive bugetare nu ar trebui să dăm infrastructura energetică sau rutieră unor parteneri externi. Trebuie să conservăm suveranitatea mobilității. Trebuie să ne oferim posibilitatea de a lua deciziile aici, în parlamente, în Parlamentul European și parlamentele naționale, bineînțeles. Tocmai de aceea, genul acesta de proiecte mi se pare periculos. Nu, nu trebuie să ne lăsăm atrași în jocul acesta. Trebuie să ne păstrăm suveranitatea. Și încă ceva. Dacă vrem să ajungem la etapa de licitații pentru Rail Baltica, e clar că avem nevoie de claritate la nivelul finanțării pentru următorii ani. Cât mai repede obținem această claritate, uh, cu atât mai bine este. Și tocmai de aceea vă rog pe toți să mă sprijiniți în demersurile mele de uh, care constau um, sau care vizează deciderea viitorului uh, CFM înainte de alegerile uh, europarlamentare. Dacă nu vom reuși asta, abia la începutul anului uh, următor sau cine știe, în 2020 vom ajunge să discutăm despre acest viitor CFM și toate etapele acestea de licitație, de organizarea licitațiilor pentru proiectele deja în curs nu vor putea fi finalizate decât mult prea târziu. Iată, acest sector este unul dintre motivele care, sau unul dintre argumentele pentru decizia finală asupra CFM-ului viitor înainte de alegerile europarlamentare. Să ne gândim că trebuie să, să garantăm această liberă circulație pentru persoane și uh, mărfuri în Uniunea Europeană. Și o putem face în cazul în care avem un buget clar. Și încă ceva. Granițele externe trebuie să fie controlate, trebuie să știm uh, cine vine la noi, dar granițele interne trebuie să fie din nou libere. Dacă granițele interne ale statelor membre devin, sunt din ce în ce mai controlate la nivel național sau regional, atunci, uh, oricât de bună ar fi infrastructura noastră, uh, timpul de așteptare va continua să fie uh, crescut, pentru că nu, autoritățile nu dispun de personalul necesar pentru a controla totul. Tocmai de aceea, uh, genul acesta de granițe trebuie să, să dispară. Și mă gândesc acum la Bavaria, uh, spre exemplu, Uh, și nu doar la Bavaria. Îmi amintesc că uh, în trecut uh, eram întotdeauna controlat la graniță, dar după aceea m-am obișnuit cu libera circulație. Libera circulație, livrarea bunurilor și mărfurilor just in time, fără a pierde timpul, mi se pare că e o soluție mult mai eficientă din punct de vedere a costurilor, dar și o soluție care aduce beneficii pentru toată lumea. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Ne bucurăm că bugetul pentru mecanismul de interconectare a Europei nu va fi redus. Cu toate acestea, există întrebări pe care vi le vom adresa, domnule Oettinger. Vom începe cu domnul Brent. Aveți un minut.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 conferință. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Mulțumesc, de asemenea, pentru viziunea aceasta istorică pe care mi-ați, pre- ați prezentat-o. Uh, prezentat-o. Eu, în calitate de danez, sunt foarte încântat de faptul că, iată, ne spuneți că nu trebuie să lăsăm infrastructura noastră în mâinile terților, uh, că trebuie să fim solidari. Ne-am întâlnit, iată, la această conferință foarte de cea mai bună calitate. Trebuie să punem uh, accentul potrivit pentru infrastructura europeană Europeană. Și antevorbitorii dumneavoastră ne-au spus că statele membre trebuie să-și asume responsabilității și tocmai de aceea dați-mi voie să pun o întrebare pe care poate până în momentul de față nu am uh, pus-o niciunul dintre noi. Oare nu ar trebui ca statele membre să fie cele care stabilesc niște priorități clare dacă e să obținem uh, finanțarea acea, aceea europeană spre care tindem? Oare nu trebuie să vorbim despre aceste proiecte, despre importanța lor, uh, despre faptul că mm, datorită lor apar locuri de muncă, competențele noastre sau competitivitatea noastră crește, etc., etc. Oare putem să... Nu, nu ar trebui să vorbim mai degrabă despre importanța acestor uh, proiecte decât să ne pierdem în discuții despre austeritate? Aș vrea mai multe detalii despre lucrul acesta, domnule domnule uh, comisar. Mulțumim, domnul Marinescu, un minut. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile noastre. Știm că vă aflați într-o poziție dificilă, aceea de a convinge statele membre să dea mai mulți bani. Dar aș spune că bugetul CEF este generos, este un pic prea mult. Doresc să vă reamintesc că în 2011 propunerea Comisiei era de 50 de miliarde pret constant, ceea ce poate ar însemna 54 de miliarde. Acum este vorba de 42, deci șapte ani mai târziu avem un buget mai mic decât în 2011. La vremea aceea, domnul Cameron a redus bugetul și cea mai mare reducere a afectat sectorul transporturilor. Iar acum avem 42 de miliarde. În regulă este mai mult decât în acest semestru, dar nu cred că este suficient dacă ținem cont de toate nevoile din domeniul infrastructurii. Și am o întrebare. Este o întrebare foarte scurtă. 6,5 miliarde. Aceasta este creșterea pentru mobilitate militară. Și în, în regulament nu există nicio regulă în această privință. Așteptați să creăm noi regulile? Altfel va fi doar pentru latura militară și nu pentru CEF. Deci nu ne este clar acum ce să facem cu acești bani. Vom înainta propunere, evident. În al doilea rând, în toate regulamentele orizontale, Comisia a venit cu foarte multe propuneri de acte de implementare și nu acte delegate. Multe remarci în textul regulamentului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că oare Comisia Europeană dorește să decide de capul ei fără Parlament pentru toate programele? Va fi foarte greu de închis aceste dosare înainte de alegeri în această situație. Marinescu, Monsieur Camatero. Mulțumim, domnule Marinescu, domnule Camateros. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule comisar. V-aș ruga să-mi spuneți ce considerați pentru buget pentru a face față imigrației și problemei cu refugiații. Ați spus că veți întări controlul granițelor externe. Credeți că este singura modalitate de a aborda problema? Vi se pare cea mai, cea mai potrivită metodă? Madame Meissner, la parole est vous. Mulțumim, doamna Maestre. Mulțumesc, domnule comisar. Încă un discurs înflăcărat. Trei întrebări. Spuneți că nu a scăzut bugetul pentru CEF. Sunteți sigur că statele membre vă ajută? Data trecută, Parlamentul și Comisia erau uh, pe aceeași lungime de, de undă, statele nu. După aceea, Uh, ce se întâmplă cu căile navigabile interne, că nu l-ați prea menționat? Și în al treilea rând, cum anume prin BEI putem atrage uh, investitori privați pentru proiectele noastre? Mulțumesc! Monsieur Kramer, la parole est Domnul Kramer, mulțumesc pentru această intervenție. Vorbeați despre granița între între Polonia și, uh, și Germania. V-ați cam înșelat acolo. Elba era, era de fapt granița. Da, lăsând asta la o parte, avem în uh, în uh, zona aceasta care cuprinde nordul uh, Germaniei și uh, Polonia, o serie de blocaje din pricina faptului că nu toată șina este electrificată. De fapt, lipsește un segment de 50 de kilometri. 100 de milioane de euro ar costa modernizarea. Cum îi putem obține? După aceea vorbeați despre Strasburg, Kiel, toate bune, dar la Freiburg uh, în continuare podul feroviar rămâne distrus. În al patrulea pachet feroviar am creat acel one-stop shop, acesta costă 1,2 milioane de euro pe an. Da, s-a renunțat la acest uh, ghișeu unic, nu înțeleg de ce, a fost încununat de succes și încă ceva, uh, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, discuțiile cu privire la buget ar trebui să fie finalizate înainte de anul viitor. Mulțumim, doamna Ayala Sender, un minut. Vă mulțumesc foarte mult și bine ați venit, domnule Oettinger. Doream pur și simplu să mă refer la posibilitățile pe care le avem pentru inovare, deoarece, în general, bugetul este în urma ambițiilor și cerințelor. Deci, ce posibilități am avea de a merge spre adoptarea unui fel de regulă de aur de care am vorbit, în care cofinanțarea să nu apese prea mult, să nu dezechilibreze deficitul statelor membre, deoarece mereu sunt tot mai multe probleme. În al doilea rând, pentru a reuși să stimulăm, să încurajăm statele membre să-și îndeplinească obligațiile europene și să aibă parte susținere din partea capitalelor, în ce măsură credeți că am putea realiza o revizuire în cadrul semestrului european al obligațiilor de a lucra asupra infrastructurii europene? Deci dacă am putea cumva să facem un fel de revizuire pentru a ajuta uh, statele. După cum știți, planurile naționale nu au mare legătură cu obligațiile europene. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna de Monte. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Eu mai vă referi la Balcani. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. E important să Combinăm aceste fonduri cu cele disponibile, astfel încât să putem să favorizăm integrarea regiunii în sine. Legat de investițiile chineze, vreau să știu dacă Comisia cunoaște situația acestor investiții. E vorba de investiții uh, propriu-zise? În ceea ce privește această audiere, vorbim despre transporturi și despre infrastructură, dar comisia noastră se ocupă și de turism și am aprobat o rezoluție cu privire la turism și la importanța promovării acestuia. Sunteți uh, pentru crearea unei linii bugetare pentru turism? Mulțumesc, doamnă de munte. Eu aș vrea să mă refer la două aspecte esențiale. Bugetul propriu-zis. Anticipați deja faptul că bugetul pe care îl propuneți este mult prea mic pentru provocările cu care trebuie să se confrunte Uniunea Europeană? Oare v-ați gândit la acest lucru și ați discutat cu statele membre? Și apoi, care este raportul de forțe? Care sunt statele care vor contribui mai mult la buget și care sunt statele care spun nu vrem să contribuim mai mult, pentru că aici se va vedea raportul, raportul de forțe. Și apoi, Nu putem să ignorăm faptul că există foarte multe noi provocări. În primul rând, schimbarea climatică și apoi revoluția digitală. Toate acestea vor bulversa transporturile noastre. Vorbiți uh, nu numai de 5G și despre mașinile autonome. Dar uh, revoluția digitală nu va mai fi, uh, va fi o realitate în curând și trebuie să-i facem față. Domnule Oettinger, vă dau uh, șapte minute la dispoziție ca să răspundeți. Misiunea mea este, în primul și în primul rând, aceea de a veni cu o propunere de buget ambițioasă, dar și realistă. Dacă aș merge de aici, din sala aceasta, la Comisia Agri, uh, aș auzi exact același lucru. Mai mulți bani uh, fără economii. Dacă m-aș duce la Comisia pentru Industrie, mi s-ar spune că trebuie să dublăm orizont 2020. La Comisia Cult uh, aș afla exact același lucruri. Da? După aceea mă duc la Consiliu și la Consiliu unele state membre îmi spun că vor un plafon de maxim 1% pentru contribuția lor la bugetul european și iată, cu asta mă confrunt eu. Um, nu. Din păcate, propunerea uh, Comisiei Europene, propunerea bugetară, nu bucură întru totul pe toată lumea. Din păcate. Bine, îmi dau seama că nu, nu se pot bucura cu toții de această propunere a Comisiei, dar până la urmă trebuie să ne înțelegem. Avem uh, niște venituri reduse pe, cu care vrem să facem o mulțime de, de lucruri. Eu întotdeauna am cerut o contribuție mai mare pentru statele membre. Parlamentul a propus un plafon de 1,3% din PIB. Îmi dau seama, dumneavoastră veniți cu argumente de cea mai bună calitate în ceea ce privește sectorul transporturilor. Dar un singur buget, un, un singur buget, cel european, nu e suficient pentru a finanța toate infrastructurile necesare la nivel european. O șosea de centură, până la urmă, nici nu trebuie să, finanța, să fie finanțată din bugetul european. Uh, sau uh, electrificarea unui uh, segment de cale ferată ține de, este o responsabilitate a celor de la fața locului, fie că vorbim despre guvern uh, național, fie că vorbim despre operator feroviar. Și de altfel, în multe cazuri, uh, parlamentarii de la fața locului știu care sunt nevoile, ce poate fi acceptat. Noi, cei de la Bruxelles, nu putem decide totul cu privire la infrastructura euro, uh, europeană. Suntem aici, dumneavoastră sunteți la fața locului. După aceea, semestrul european. Da, mi se pare o idee bună. Ideea este următoarea. Dacă vrem să întărim o regiune, dacă vrem să întărim un stat membru, dacă vrem să facem, uh, să venim cu stimulente pentru investiții, atunci pe lângă politica fiscală, pe lângă uh, politica în domeniul învățământului, uh, infrastructura este și ea hotărătoare și, bineînțeles, și piața muncii. Și de aceea, în cazul acestor recomandări specifice pe uh, țară, mă gândesc că am putea face pe viitor și recomandări în ceea ce privește sectorul transporturilor. Dar, bineînțeles, ne așteptăm ca statul membru să să discute alături de noi aceste proiecte și, bineînțeles, să vină și cu o cofinanțare. S-a pus uh, întrebarea legată de conducerea sau gestiunea operativă. Cred că DG Move uh, este responsabil pentru deciziile luate de, uh, pe finanțare. Pentru controlul bugetar sunt eu, pe de altă parte, responsabil pentru uh, prioritățile post-2020, Parlamentul European trebuie să-și spună cuvântul. Deci, din uh, punct uh, de vedere operativ, da, Comisia Europeană are un rol esențial, dar să nu uităm că deciziile Comisiei Europene nu pot fi luate fără ajutorul Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. După aceea, finanțarea privată. N-am nimic împotriva acestui tip de finanțare, dar uh, de multe ori constat că la final finanțarea privată e mai scumpă decât cea publică. Și în uh, Germania uh, s-a constatat lucrul acesta. Dacă mai vin privații cu competențele lor uh, incinerești, toate bune și frumoase, dar dacă vin doar cu bani și vor să câștige bani, atunci tare mă tem că proiectul astfel finanțat este mult mai scump decât uh, proiectul finanțat, uh, același proiect finanțat din bugetul public. Migrația are o legătură indirectă cu tema de astăzi. Bulgaria, Grecia, Malta, Ciprul, Italia, Spania vor fi uh, susținute din bugetul european. În cel mai rău caz, uh, și Polonia va putea beneficia de această asistență. Mă gândesc la Ucraina, bineînțeles. Uh, sprijinul acesta este absolut esențial în contextul solidarității, bineînțeles. Ceea ce faceți dumneavoastră în Marea Mediterană nu poate fi acoperit din fondurile naționale. Și tocmai de aceea vom crește în următorul cadru financiar multianual uh, fondurile pentru migrație și pentru Frontex. După aceea, miliardele acelea pentru mobilitatea militară. Noi vrem să avem o uniune a apărării aici în Europa și pentru a avea această uniune trebuie să putem transporta mai repede armamentul dintr-o țară într-alta. Să sperăm că nu o să fim obligați să facem lucrul acesta, dar mă rog, ne acoperim. Și în acest context, un pod peste un râu care să poată tolera 60 de tone, deci un astfel de pod nu va fi folosit, bineînțeles, doar uh, pentru transportul materialului uh, militar, ci poate fi folosit uh, și așa, pentru transportul normal. Deci asta ne dorim noi, să facem investiții în infrastructură care să aibă utilizare dublă. Mergem mână în mână, ținem cont de nevoile militare, dar și de cele civile, bineînțeles. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Monsieur Tinger, je tiens à vous remercier au nom de la Commission. Domnule Oettinger, vă mulțumesc în numele Comisiei TRAN pentru timpul acordat și mă bucur că ne-ați onorat cu prezența și că ne-ați dat și câteva piste de lucru. Aveți dreptate, e nevoie de o mai bună colaborare între eh, Parlament și Comisie și statele membre. Vă felicit, aveți eh, Um, dați impresia că sunteți foarte hotărâți să continuați. Haideți să îl aplaudăm pe domnul Oettinger. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues, je tiens à vous dire... Stimați colegi, vreau să vă spun că a fost a trecut destul de repede această audiere. Mai avem încă două minute, deci aș vrea să lansez un pariu. Vreau să vă spun, vedeți care sunt aceste provocări bugetare și avem nevoie de dumneavoastră. În statele dumneavoastră membre Trebuie să acționați astfel încât să putem și noi lua măsurile necesare și să putem transmite acest mesaj la nivel european. Vreau doar să vă asigur că Comisia Trană Parlamentului European este mai mult decât hotărâtă să se asigure că vor exista mijloace financiare adecvate pentru a continua politica TNT și pentru a avea un mecanism de interconectare la înălțimea acestor provocări ne vom asigura că tot ceea ce faceți dumneavoastră în teritoriile și țările dumneavoastră respectă obiectivul transporturilor și anume să răspundă nevoie de mobilitate din viața de zi cu zi a cetățenilor. Acesta este obiectivul nostru și încercăm să nu uităm, desigur, nici uh, mărfurile, care și ele vor trebui să fie transportate altfel mâine și nu trebuie să punem frâne digitalizării pentru că aceasta ne va oferi noi pârghii. Vom putea să beneficiem și mai mult de soluțiile existente și cred că dumneavoastră trebuie să vă faceți parte și să faceți schimb de bune practici. Astăzi sunteți aici în Parlamentul European, dar nu ezitați ca data viitoare să ne invitați și pe noi în Parlamentul dumneavoastră național ca să încercăm să Continuăm aceste schimburi. Sper că ați petrecut uh, o după-masă plăcută, a fost o dezbatere fructuoasă și ușile Comisiei TRAN a Parlamentului European vă vor rămâne mereu deschise. Într-adevăr, uh, o singură dată pe an se întâmplă acest lucru, aceste reuniuni interparlamentare, dar sperăm că vom putea să le organizăm de două ori pe an pentru a avea dezbateri uh, adevărate. Le mulțumesc încă o dată interpreților și vă spun haideți uh, să mergem mai departe și să fim uh, uh, ambițioși când vine vorba de acest buget pentru transporturi. Mulțumesc și pe...